Ah, ja, uh, eh, Ocampo. Ja.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 Colegii. Stimați colegi, să începem audierea publică pe, temul, pe tema rolul Uniunii Europene în conflictele înghețate cu privire în special la Caucazul de Sud și Transnistria. Conflictul din Georgia din august 2008 a, în, a readus în centrul atenției regiunea Caucazului. Uniunea Europeană s-a mobilizat mai întâi prin medierea pentru încetarea focului și apoi cu desfășurarea misiunii de monitorizare. Conflictul a însemnat și ocazia pentru a face o reflexie asupra așa ziselor conflicte înghețate, care pot să degenereze în orice moment în conflicte adevărate dacă nu se găsesc uh, soluții pentru a ieși din aceste conflicte. Deja într-o comunicare din 2004 Comisia releva faptul că în uh, vecinătatea noastră, dar și dincolo, Uniunea Europeană nu se poate să limita la sfera economică și la cea politică, ci trebuie să și garanteze stabilitatea, să prevină conflictele și să gestionează crizele aflate la porțile sale. O poziție repetată în declarația de la Praga din 2009. Numeroasele evenimente din cursul anului trecut, inițiativa parteneriatului estic, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, în numirea vicepreședintei în alte reprezentante pentru politica externă, ne fac să reflectăm în legătură cu rolul pe care poate și trebuie să-l joace Uniunea Europeană în soluționarea acestor conflicte înghețate. Raportul pe care Comisia noastră a hotărât să-l adopte privind uh, elaborarea unei strategii europene pentru uh, Caucazul de Sud e consecința acestei reflexii. Proiectul de raport al domnului Kirilov subliniază necesitatea ca Uniunea Europeană să dezvolte o strategie coerentă care să îi coordoneze acțiunea în regiune și în fiecare țară, țară din regiune în parte pentru a face uh, realizabil obiectivul propus. Audierea de astăzi uh, intenționează să stimuleze o dezbatere și să uh, uh, ajute raportorul în definirea acestei strategii. Astfel, am plăcerea să urez bun venit în această după-amiază experților noștri, doamna doctor Sabine Fischer, doamna doctor Sabine Fraser și domnul doctor Jonathan Cohen și după ce domnile lor vor lua cuvântul, voi da cuvântul domnului Evgeni Kirilov, colegului nostru pentru a-și prezenta proiectul de raport privind Caucazul de Sud uh, sau proiectul acestuia. Deci, uh, mulțumesc, vă mulțumesc că ați sosit și vă rog dacă puteți să vă limitați cu cuvântul de introducere la circa 10 minute pentru a putea apoi să uh, dăm curs dezbaterii. Vă rog. The one Thank you very much and also thank you. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și Comisiei AFED pentru că m-a invitat să fac această prezentare în cadrul acestei audieri. Mi s-a cerut să mă axez pe politica europeană și soluționarea conflictelor în spațiul post-sovietic, însă având de vedere că discutăm despre Caucazul de Sud astăzi, aș dori să mă refer la conflictele nerezolvate, prefer să le numesc așa în Caucazul de Sud. Uh, aveți uh, câteva puncte în prezentarea PowerPoint despre Transnistria, care v-a fost uh, transmisă, însă nu mă voi axa asupra lor în prezentarea mea. De asemenea, nu doresc nici să mă refer la instrumentele europene, pentru că doar, am doar 10 minute la dispoziție și aș avea nevoie de prea mult timp. Cred că e clar că implicarea europeană în soluționarea conflictelor în sens larg în această regiune a crescut uh, sistematic în ultimii șapte ani, am putea spune, și aș dori acum să mă refer la realizările și problemele și lacunele acestei uh, politici în Caucazul de Sud. În primul rând, câteva cuvinte despre realizări. Așa cum spuneam, implicarea europeană a crescut din 2003 de la numirea înaltului eh, reprezentant pentru Caucazul de Sud și eh, la nivel mai general am putea spune că Uniunea Europeană a reușit să își aprofundeze relațiile bilaterale cu cele trei republici în eh, Caucazul de Sud. Având în vedere că implicarea Uniunii Europene în regiunea Nagorno-Karabakh este foarte uh, limitată, o evaluare a soluționării um, conflictelor se va limita doar la Georgia. Și în Georgia, după cum știți, după uh, războiul din august 2008, Uniunea Europeană a apărut ca un uh, actor principal în soluționarea conflictului, a, luat, a avut un rol uh, foarte important în uh, terminarea războiului din august 2008 și a desfășurat diverse instrumente pentru a evita escaladarea violenței. Nu o să intru în detalii în prezentarea PowerPoint, aveți diapozitive care vă dă o imagine de ansamblu a diverselor instrumente. Pe partea negativă, Trebuie să recunoaștem faptul că Uniunea Europeană, ca și alți actori internaționali, nu a reușit să evite izbucnirea războiului în august 2008, în ciuda implicării sporite din anii precedenți și în ciuda eforturilor diplomatice tot mai intense în prima jumătate a anului 2008. După război, Uniunea Europeană nu a reușit să exercite suficientă presiune asupra Rusiei, pentru a respecta în totalitate acord, ă, armistițiul, acordul. De asemenea, nu a reușit ă, nici să asigure un status quo în ă, Georgia. Misiunea UE nu a reușit să-și ducă la bun sfârșit mandatul pentru că nu are acces la Abhația și Osetia de, de Sud. Uh, cadrul de la Geneva este destul de neclar, însă trebuie să fim uh, cinstiți și să recunoaștem că formatul preexistent nu este nici el uh, de succes. Deci trebuie să ne punem o întrebare în legătură cu negocierile de la Geneva. Așa cum am spus, practic Uniunea Europeană nu se implică deloc în Nagorno-Karabakh, deci e foarte greu să evaluăm activitatea UE acolo. Deci am putea spune că implicarea UE în Georgia a crescut în mod semnificativ, însă în ciuda unor realizări, putem spune că această implicare este eclectică și fragilă. Și bineînțeles că războiul din august 2008 a înrăutățit și mai mult situația din Georgia, ceea ce sigur că are un efect asupra politicii europene de asemenea. Acum aș dori să mă refer la piedicile în calea unor politici europene mai eficiente în soluționarea conflictului în Caucazul de, conflictelor din Caucazul de Sud. Din punctul meu de vedere, există patru factori principali sau dileme principale care subminează o politică europeană de succes în această regiune. În primul rând, există o dilema între orientarea bazată pe dezvoltare și dimensiunea etnopolitică sau de etnicitatea conflictelor în politicile sale pe termen lung spre republicile din Caucazul de Sud, Uniunea Europeană pune acces pe dezvoltarea economică, mai ales ca un mod de soluționare a conflictului. Și ideea care stă în spatele acestei abordări e că transformarea acestor țări în democrații și uh, economii prospere s-ar baza pe construirea încrederii și pe reconciliere. Și apoi să se convingă teritoriile neintegrate ca o reîntoarcere la patria mamă și aceasta în interesul viitorului lor. Pentru o anumită perioadă, această politică a dat uh, rezultate în Oseția de Sud, în care au fost existate uh, așezări mixte și granițe relativ deschise între cele două comunități. Însă, Uh, relațiile între teritoriul separatist și statul majoritar, ca, și, ca în Abhazia de Sud și în Nagorno-Karabakh, uh, relațiile dintre cele două părți nu au dus la consolidarea încrederii. Din contră, problemele economice duc, se pare că duc la probleme între comunitățile etnice. Mai trebuie să menționăm încă o rezervă aici, pentru că, având în vedere că nici politica europeană de vecinătate și nici parteneriatul estic nu oferă o perspectivă de aderare statului georgian, de aderare la Uniunea Europeană, Uniunea Europeană are capacități foarte limitate în uh, susținerea dezvoltării interne și în uh, impunerea de condiții, condiții și restricții. Și deci Uniunea Europeană nu poate să influențeze implicarea um, economică și politică a țărilor terțe, deci um, Armenia, Rusia, uh, Armenia în cazul Nagorno-Karabakh. Dar doresc să insist asupra acestui aspect doar prin uh, abordarea bazată pe dezvoltare, pe dezvoltare economică, Uniunea Europeană a subestimat dimensiunea etnică a acestor conflicte și, în unele cazuri, câteodată chiar a exacerbat-o. Următorul subiect, uh, relațiile prin uh, mediere și construirea încrederii, toate instrumentele uh, folosite de Uniunea Europeană în uh, soluționarea conflictelor din uh, Caucazul de Sus uh, se bazează pe relații cu statele respective, ceea ce subminează capacitatea Uniunii Europene de a acționa ca un mediator și uh, un factor care să ducă la construirea încrederii. Și această dilemă a fost foarte vizibilă încă o dată în cazul Georgiei, când, după Revoluția Portocalie, uh, guvernul Saakashvili a avut o activitate de lobby pentru o mai mare implicare a Uniunii Europene în soluționarea conflictului într-o strategie mai vastă privind aderarea la NATO, integrare transatlantică și așa mai departe. Și acest proces a fost însoțit de o abordare naționalistă uh, față de uh, teritoriile nerecunoscute. În această situație, Uniunea Europeană a fost percepută tot mai mult ca un aliat a guvernului georgian de către actorii politici din Abhazia și Osetia de Sud, ceea ce, bineînțeles, că a limitat capacitatea sa de a acționa ca mediator în conflict. În ce privește conflictul din Nagorno-Karabakh, Uniunea Europeană se află între Ciocan și Nicovală, pentru că în cadrul uh, politicii europeană de vecinătate și a parteneriatului estic, încearcă, Uniunea Europeană încearcă să dezvolte relații de parteneriat atât cu Armenia cât și cu Azerbaijan. Și având în vedere că aceste două state se află într-o situație de conflict în ce privește Nagorno-Karabakh, pentru Uniunea Europeană e foarte greu să găsească un, o, un, o poziție clară în procesul de soluționare a conflictului. Al treilea aspect, așteptările și percepțiile ca, țărilor afectate de către uh, conflicte. Cred că e foarte important să subliniem că politica europeană în soluționarea conflictului uh, și în regiune în general a fost întotdeauna o abordare reactivă și nu proactivă și în consecință a depins foarte mult de solicitările din partea statelor afectate. Și încă o dată există o diferență foarte mare între conflictul din Georgia și conflictul din Nagorno-Karabakh. Așa cum am spus înainte, guvernul georgian post-revoluționar dorea ca Uniunea Europeană să fie implicată, ori nici Armenia și nici Azerbaijanul nu au dat dovadă de interes într-o mai mare implicare a Uniunii Europene. Armenia, pentru că formatul existent este avantajos și parteneriatul său strategic cu Rusia consolidează poziția sa în procesul de negociere, iar Azerbaijanul pentru că există o anumită temere că o implicare mai mare a Uniunii Europene și o interacțiune mai mare între uh, reprezentanții uh, Uniunii Europene și reprezentanții de facto în Nagorno-Karabakh ar putea să dea o anumită legitimitate acestei entități care ar fi în uh, detrimentul Azerbaidjanului. Și putem spune, în general, că se poate constata o lipsă de interes pentru un rol mai mare al Uniunii Europene și care își are originea și într-o percepție mai generală a conflictelor și a relațiilor internaționale în această regiune, care sunt marcate de ideologia geopolitică. Și această ideologie geopolitică nu corespunde cu autopercepția Uniunii Europene ca o putere soft și e o înțelegere postmodernă a problemelor de securitate. Și un ultim element, lipsa unei strategii europene cooper, um, co coerente. Elementele dinainte mă duc la această concluzie că Uniunea Europeană nu are o strategie coerentă în soluționarea conflictelor din această regiune și aceasta din trei motive în principal. În primul rând, pentru că cooperarea activităților europene în regiune nu funcționează cum ar trebui și Georgia, care a devenit un teatru foarte aglomerat pentru actorii uh, europeni, ne arată foarte bine acest lucru. În al doilea rând, pentru că există o diferență de opinii între statele membre în ceea ce privește politica externă, un, pe ce să punem accentul, est sau sud, și al treilea element, poate cel mai important, rămâne o diferență între statele membre în legătură cu relațiile cu Rusia. Și încă o dată s-a văzut acest lucru în cazul Georgiei, pentru că în ultimii ani cele două conflicte s-au transformat treptat într-o confruntare directă între, între Georgia și Rusia, ceea ce a dus la o paralizie a Uniunii Europene și a împiedicat-o să acționeze după acest război. Pe baza acestei analize, aș dori să trag trei concluzii în legătură cu viitorul politicii europene în soluționarea conflictelor în această regiune. În primul rând, cred că Uniunea Europeană trebuie să-și revizuiază abordarea sa bazată pe dezvoltare. Dezvoltarea statului în cauză poate fi utilă și poate fi importantă în anumite conflicte, însă s-ar putea să nu ducă la rezultatele scontate în alte situații. Și evaluarea Uniunii Europene a conflictelor respective ar trebui să țină cont de dimensiunea etnopolitică și de dimensiunea de identitate care intervin în acest conflict și să includă aceste reflexii în dezvoltarea strategiei sale. În al doilea rând, cred că Cred că Uniunea Europeană trebuie să fie conștientă de limitele abordării sale bilaterale față de vecinătatea estică, având în vedere interesul foarte legitim al Uniunii Europene în, relații, în ceea ce privește relațiile funcționale cu aceste țări și cu această regiune în general, această abordare este probabil de neevitat. Însă, cred că Uniunea Europeană ar trebui totuși să își, să-și mențină în mânecă anumite instrumente pentru a crește construirea încrederii și actorii din societatea civilă, Jonathan cred că va spune mai multe despre acest lucru, actorii din societatea civilă pot juca un rol foarte important în acest uh, domeniu. De asemenea, aș dori să mai menționez, pentru că e foarte important pentru celelalte două puncte la care m-am referit, această idee a implicării fără recunoaștere promovată de către Peter Semneby merge tocmai în această direcție și cred că ar trebui să fie abordată și de către sau îmbrățișată de Uniunea Europeană. În al treilea rând, în procesul punerii în aplicare a tratatului de la Lisabona, trebuie să vizăm o mai mare armonizare a instrumentelor diferite care intervin în Caucazul de Sud o cooperare mai strânsă între Consiliu și Comisie prin intermediul noii funcții de înalt reprezentant și a Serviciului pentru Acțiune Externă sunt foarte promițătoare în acest sens. Pe de altă parte, cred că trebuie să recunoaștem și că va fi foarte dificil pentru Uniunea Europeană să își depășească dezbinările interne în ceea ce privește Rusia. E domeniul în care statele membre trebuie să treacă printr-un proces uh, foarte îndelungat, va fi nevoie de timp, însă parteneriatul estic este un pas bun în direcția cea potrivită pentru că se bucură de o sprijinire mare dintre statele membre dincolo de această uh, linie de demarcare de care vorbeam înainte. Și chiar dacă nu vizează în mod direct soluționarea conflictelor, chiar dacă permite compromisuri față de vecinătatea estică, cred că ar putea avea un efect de răspândire pozitiv uh, pentru implicarea Uniunii Europene în soluționarea conflictelor în regiune. Vă mulțumesc! Mille grazie, quindi a seguire. Mulțumesc și acum uh, dau cuvântul doamnei Fraser. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și membrilor acestei comisii pentru invitația de a prezenta în fața dumneavoastră această tematică. Aș dori să mă concentrez asupra unei actualizări a situației din Caucazul de Sud în 2009, să vă ofer o privire de ansamblu asupra stadiului actual și aș dori să mă concentrez în prezentarea mea asupra dimensiunii regionale în Caucazul de Sud, iar apoi să vedem unde se plasează Uniunea Europeană în momentul de față și, uh, în final, recomandări uh, în ceea ce privește posibila valoare adăugată pe care o poate furniza Uniunea Europeană în soluționarea acestui conflict înghețat. De la ultima rezoluție a Parlamentului European de acum 2 ani, în ianuarie 2008, pe această temă, situația s-a deteriorat în mod considerabil. Nu voi uh, vorbi despre conflictul între Rusia și Georgia din august 2008, pentru că îl cunoașteți cu toții, însă a fost un punct de cotitură care a dus la destabilizarea situației și care <clears throat> a dezghețat uh, ceea ce se numește uneori în mod ironic conflictul înghețat în, re- în regiune. Însă <clears throat> nu este singurul eveniment negativ. De atunci uh, încoace situația nu s-a îmbunătățit în mod considerabil în teritoriu. Rusia continuă să încalce uh, tratatul de încetare a focului în septembrie 2008. Nu și-a retras trupele. în prezent mai e vorba de 5.000 de soldați în uh, Osetia de Sud și 5.000 de uh, soldați în Apazia. Dar, pe de altă parte, și modul în care aceste, aceste trupe uh, se comportă la fața locului s-a schimbat în mod uh, considerabil. Nu mai e vorba de trupe de menținere a păcii, ci trupe rusești <clears throat> datorită unui uh, acord care a fost semnat între Rusia și autoritățile în Apazia și Caucazul de Sud. Acest lucru a dus la o schimbare semnificativă a situației din teritoriu în plus. Rusia se pare că <clears throat> se pregătească să rămână acolo pe termen lung în uh, Abhazia și Caucazul de Sud. A semnat acorduri pe patru ani, a acordat uh, patru milioane de dolari pentru a-și consolida controlul la frontiere și prezența militară. Prin urmare, se intenționează construirea unei baze militare performante și, și se zvonește că baza militară uh, se de la malul Mării Negre, uh, din acea zonă va deveni noul uh, punct central al armatei rusești. În mod clar, prezența rusească s-a întărit și se intenționează acest lucru pe termen lung. 2009 s-au finalizat misiunile OSCE și ONU. A mai rămas doar misiunea EUM, care a, joacă încă un rol pozitiv, însă accesul este în continuare limitat în Abhazia și Oseția de Sud. <clears throat> În celelalte zone de conflict din uh, regiune, Nagorno-Karabakh, Situația de securitate se deteriorează în 2009, uh, din nou uh, încălcarea tratatului de încetare a focului. Se utilizează în continuare trăgători de elită. Nici aici situația nu s-a îmbunătățit uh, în fapt. Dată fiind această situație destul de sumbră din teren, totuși a existat, au existat și semne pozitive la nivel regional. Un punct luminos în acest uh, sens este semnarea protocolului între Armenia și Turcia în octombrie 2009. Semnarea acestui protocol uh, nu s-a întâmplat din senin, ci după mulți ani de negocieri secrete mediate de Elveția dar și după un deceniu de apropiere între cele două țări la nivelul populației. Face așadar parte dintr-un proces dintre societățile din Armenia și Turcia, ce, ce a făcut posibil uh, semnarea acestui protocol în 2009. <clears throat> Acum ar trebui făcute trei chestiuni importante ar trebui stabilite relații diplomatice între Turcia și Armenia, ar trebui să redeschidă granițele și ar trebui să stabilească comisii bilaterale, inclusiv una cu privire la dimensiunea istorică dintre cele două țări. Interesant este faptul că nimic dintre acestea <clears throat> nu ar fi fost posibile fără sprijinul tacit al Rusiei. Surprinzător oarecum ținând cont de istoria Rusiei, Rusia sprijină această apropiere între Turcia și Armenia. <clears throat> Este vorba de interese economice, deschiderea granițelor ar aduce o contribuție pozitivă pentru investițiile rusești din uh, Armenia și care ar putea fi de asemenea o rută pentru furnizarea sau aprovizionarea unei baze rusești. <clears throat> și ar oferi și posibilități de comerț între Rusia și Turcia. De, de aceea Rusia probabil a sprijinit această apropiere <clears throat> și în același timp am asistat în ultimii ani și la o îmbunătățire considerabilă a relațiilor între Turcia și Rusia. Rusia este cel mai mare partener comercial al Turciei, o mare parte a relațiilor comerciale, de fapt, se concentrează asupra turismului. Mulți uh, ruși uh, vin ca turiști în uh, Turcia. Există, de asemenea, un acord cu privire la conducta South Stream, accesul la Marea Neagră. Așadar, uh, Turcia acordă acces Rusiei. Mai este un acord uh, cu privire la construirea unui consorțiu comun pentru construirea unei uh, conducte petroliere și alte acorduri în domeniul energetic. În mod interesant, nu e vorba doar de energie ca factor de apropiere între cele două <clears throat> țări. Acum două săptămâni, când prim-ministru Erdogan a fost în Rusia, Tur- S-a vorbit despre eliminarea vizelor între cele două țări și eventuale ședințe de guvern comune. Așadar, vedem că aceste două țări, care timp de mulți ani au fost uh, divizate de cortina de fier, fac progrese rapide în zona Caucazului. Cred că din perspectiva Uniunii Europene nu ar trebui privită ca un pericol această situație, ci ca un avantaj această nouă deschidere. <clears throat> Și ar trebui găsite modalități de colaborare în uh, crearea de stabilitate în regiune. E clar că această nouă alianță între Turcia și Rusia va fi construită pe termen lung. Există prea multe interese comune. <clears throat> Din păcate, Însă, ceea ce am văzut în ultimele săptămâni este că această apropiere între Turcia și Armenia nu merge în direcția cea bună. Asistăm aici la multe amânări și acolo unde speram că protocolul va fi transmis parlamentelor Armeniei și Turciei în mod rapid, se pare că sprijinul în favoarea acestor protocoale uh, este din ce în ce mai slab. <clears throat> ce se întâmplă în plus este că Turcia se pare să-și revizuiască anumite interese în această privință. Turcia trebuie să-și sprijine frații din Azerbaijan datorită legăturilor culturale și istorice, dar eu aș spune că motivul pentru care Turcia încearcă să dea înapoi uh, din această apropiere uh, de Armenia sunt interesele economice până la urmă. S-a semnat un acord cu privire la furnirea de gaze de la 1 ianuarie, așadar de la 1 ianuarie gaze din Azerbaijan uh, trec în Rusia. Așadar, se pare că asta a dus uh, la temeri și îngrijorări în ceea ce privește erm-, Armenia, pentru că gazele din uh, Azerbaijan uh, sunt mult mai ieftine, costă doar 120 de dolari pe 1000 de metri cubi. Așadar, aceste relații nu progresează și ar putea avea un impact negativ asupra soluționării conflictului din Nagorno-Karabakh. Cele două chestiuni se întrepătrund oarecum și dacă asistăm la o încetinire a relațiilor dintre Turcia și Armenia. Uh, din păcate, cred că pe viitor același lucru se va întâmpla și în ceea ce privește conflictul din Nagorno-Karabakh. În ceea ce privește Statele Unite, acestea au jucat un rol foarte important uh, și în Nagorno-Karabakh și în, uh, administrația, în timpul administrației Bush. Ce rol poate juca Uniunea Europeană. Aș spune că poate juca un rol la trei nivele diferite. Evident, la un nivel regional, lansarea parteneriatului estic anul trecut a fost un gest foarte pozitiv de participare în regiune și aici aș sublinia în special platformele multiregionale care sunt deosebit de importante în soluționarea conflictelor. Uniunea Europeană trebuie să pună în continuare la dispoziție aceste platforme, pentru că nu este suficient să le creeze și, pe urmă, să asiste uh, doar uh, la modul în care actorii locali se descurcă. Ce aș dori să mai adaug este că, deși <clears throat> tratatul de la Lisabona va schimba în mod semnificativ instrumentele europene, este important ca Uniunea Europeană să aibă un reprezentant uh, clar desemnat care să uh, se ocupe de această regiune. În ceea ce privește grupul de la Minsk, odată ce ambasadorul Fasie se va retrage, cred că uh, rolul jucat de Franța până acum ar trebui preluat de Uniunea Europeană. <clears throat> Acum ar trebui să avem în continuare în vedere dimensiunea de securitate din Nagorno-Karabakh, eventual printr-o prezență în această zonă UEPSA. Acum, în ceea ce privește perspectiva economică, acordurile de liber schimb sunt foarte importante, la fel ca și începerea negocierilor cu privire la acordurile de asociere. Aș spune că aceste acorduri, pentru a fi complet funcționale, nu ar trebui să respingă într-un totul o perspectivă de aderare. Eu înțeleg că este greu de uh, făcut astfel de declarații în mod uh, public și deschis, dar această perspectivă de aderare totuși ar trebui lăsată deschisă pe termen lung. Și în fine, pe lângă nivelul bilateral, Uniunea Europeană are un rol important de jucat și în ceea ce privește entitățile nerecunoscute. Uniunea Europeană a jucat acest rol inițial în Abhazia și Oseția de Sud și ar trebui să continue să facă acest lucru, definind o strategie uh, clară în ceea ce privește aceste relații cu aceste entități nerecunoscute. Acest lucru s-a întâmplat uh, într-o anumită măsură cu Abhazia și Oseția de Sud, dar <clears throat> ar trebui să uh, ne gândim și cum anume să abordăm uh, armenii din uh, Nagorno-Karabakh și azerii din aceeași regiune. Și în final, Important uh, este de asemenea ce mai poate oferi Uniunea Europeană este să încurajeze negocierile la nivele multiple, adică să sprijine, de exemplu, așa cum a făcut și în trecut, o continuare a negocierilor de la Geneva, dar și în cadrul uh, negocierilor în Nagorno-Karabakh ne-am putea gândi cum anume ar putea continua aceste negocieri multilaterale. Trebuie ținut cont de interesele diferite a diferitelor uh, părți implicate. Nu ar trebui uh, avut în vedere doar uh, intermesele armenilor sau azerilor, ci și ale celor al localnicilor din Nagorno-Karabakh, indiferent de naționalitatea acestora. Un rol important revine însă și societății eh, civile, rol asumat până acum de Uniunea Europeană, care <clears throat> dorește să facă mai mult, nu doar în Abhazia și Osetia de Sud, ci și în Nagorno-Karabakh. Societatea civilă este interesată de a avea un dialog în misiuni eh, de menținere a păcii. Nu Greenpeace, eh, într-adevăr, îmi cer scuze, nu se poate aduce uh, pacea în regiune, dar se poate sprijini procesul și, și odată ce acest proces este în derulare, societatea uh, civilă poate juca un rol important. Așadar, acesta este rolul uh, semnificativ pe care Uniunea Europeană îl poate avea mulțumesc și acum are cuvântul domnul doctor Cohen. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitația adresată, pentru a-mi oferi ocazia să vorbesc astăzi aici. În cuvântarea mea vreau să încep prin a face câteva reflexii în legătură cu natura și contextul conflictului, iar apoi să vorbesc despre cerințele și oportunitățile pentru ca acest conflict să se transforme în zona și să examinez rolul pe care îl poate juca societatea civilă și eventual să tragem niște lecții în legătură cu rolul jucat de UE. Nu vreau să intru în detalii acum, uh, în detaliile politice ale regiunii, pentru că este o regiune foarte complexă, dar sigur că vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde ulterior la întrebări. În ce privește problemele pe plan larg, uh, trebuie să, ne, trebuie să ne gândim la trei aspecte. În primul rând, e foarte important când vorbim de conflictele din Caucazul de Sud să recunoaștem că acestea sunt trei conflicte diferite cu caracter neuniform. Deci nu putem uh, să ne gândim la o soluție unitară pentru aceste conflicte. Trebuie să recunoaștem că trebuie să le rezolvăm în mod separat. Sunt probleme diferite, deși uh, există legături regionale. În al doilea rând, după cum s-a mai spus aici, cred că trebuie să ne îndepărtăm de la această denumire de uh, uh, conflicte înghețate. Cred că a fost o greșeală să le numim așa. Conflictele nu sunt niciodată înghețate întotdeauna au un caracter dinamic la fața locului dar au, din păcate negocierile au înghețat și procesul de pace și e important să recunoaștem acest lucru. Uh, cu uh, procesele de negocieri și-au pierdut uh, legitimitatea față de aceste trei conflicte. Dar în legătură cu situația din Georgia, Georgia nu mai are încredere în acest proces de negocieri. Și Georgia a ales strategia de a, inter, de a le internaționaliza. Au existat aici elemente de risc și, din nefericire, uh, cred că încercarea de a schimba sistemul de conflicte din motive pozitive a, a contribuit la ce s-a întâmplat mai apoi în uh, august 2008. Asta mă duce la o altă problemă foarte importantă uh, în legătură cu aceste conflicte, și anume rolul jucat de Rusia care a generat conflictele, în mare parte a susținut, a întreținut aceste conflicte în perioada post-sovietică și a jucat un rol important și în uh, încetările focului din 93 și 94, însă rolul său a fost conflict, com, uh, uh, complex și în ce privește o activitate de mediere, dar și de sprijinirea părților din conflict. Însă, e, interesant, e important dacă noi vedem uh, Rusia doar ca o parte a uh, conflictului, a procesului, nu vom face progrese. E important să înțelegem interesele rusești și să ne gândim la strategii constructive în legătură cu Rusia. Nu, nu, nu să-i diabolizăm, pentru că Rusia ca un inamic dacă privim Rusia doar ca un inamic, nu vom rezolva aceste conflicte. Dacă ne uh, gândim acum la uh, oportunități și cerințe, vreau să încep prin a mă referi la societatea civilă. Uh, procesele de negocieri sunt necesare, cred eu, dar insuficiente pentru a putea produce o transformare a acestor conflicte. Ce e necesar aici e o abordare generală uh, care să reflecte schimbările politice și sociale la diverse niveluri de societate cu diversi actori. Una din problemele importante e pers- perspectiva și așteptările publicului, dar și îngrijorările sale leg- în legătură cu uh, procesul de pace, care sunt detașate de inter- uh, interacțiunea limitată de la masa negocierilor. Dacă uh, nu implicăm societatea civilă, opțiunile pentru schimbare vor fi limitate, chiar dacă negocierile devin mai eficiente. Societatea civilă, cred că e un factor complementar, suplimentar, dar și trebuie, trebuie văzută și ca un stimul pentru a încerca să schimbăm uh, procesele oficiale care nu funcționează așa cum se cuvine. Și sunt un factor, e un factor critic în promovarea uh, schimbărilor în ce privește uh, uh, distrugerea stereotipurilor, reconstruirea relațiilor, încercarea de a include grupurile marginalizate în procesul de pace, oferirea unor sugestii concrete în, uh, care să intervină în procesele oficiale și uh, acțiuni mixte care să ducă la transformarea unor uh, uh cadre comportamentale analitice care domină uh, structura actuală a conflictului. Și acest lucru se poate întâmpla în multe moduri. Dacă am avea mai mult timp la dispoziție, am putea intra în detalii, să vă dau exemple uh, uh, ale modului în care actorii din societatea civilă din regiune, dar nu numai, <clears throat> au uh, întreprins diverse activități. De exemplu, s-au implicat în aducerea împreună a oamenilor din cele două zone de conf- ale conflictului, au, prin programe de televiziune, de radio, ziare, dând cuvântul comunităților afectate de conflict printr-o gândire analitică, deci sunt uh, foarte multe domenii în care s-au implicat uh, și au fost sprijinite atât de uh, Uniunea Europeană, dar și de actori la nivel bilateral. Cred că elementul important e că actorii din societatea civilă au fost mai eficienți decât statele în mm, într-o acțiune la firul ierbii, ca să spun așa. Și este foarte important acest lucru, pentru că trebuie implicate comunitățile izolaționiste, izolate. Trebuie construită și încrederea, trebuie să ne gândim la acest concept, dar cred că măsurile pentru întărirea încrederii în regiune de multe ori sunt uh, percepute greșit. Parafrazându-l pe John F. Kennedy, uh, ar trebui să spunem să nu vă gândiți la ce poate face adversarul pentru voi, ci la ce puteți face voi pentru adversarul vostru, pentru a avea mai multă încredere uh, ca partener de discuții. Și uh, acest lucru nu a fost perceput de autoritățile din regiune, din păcate. E important și să recunoaștem că societatea civilă uh, are o acțiune care nu poate fi decuplată de acțiunea politică. Sigur, e inerent politică, dar e vorba de a schimba natura politicii în aceste societăți. Dintr-o perspectivă tehnică, dat fiind momentul în care ne aflăm astăzi, e important să recunoaștem de asemenea faptul că transformările conflictului și uh, construirea păcii de către organizațiile civile au nevoie de o bază conceptuală și de structură care să le susțină, structură care rare ori uh, este convențională și uh, aliniată cu concepția instituționalizată. Nu se poate ajunge la pace printr-un proiect de 18 luni. E important să recunoaștem asta. Dacă ne gândim în legătură, ne gândim la rolul UE, pentru că am auzit de instrumente, de abordările utilizate de UE, aș dori să afirm că Uniunea Europeană a fost mult mai curajoasă uh, în uh, acțiunea sa și în uh, încercarea de a-și impune o viziune politică vizionară. Dacă însă se împotmolește în uh, detalii tehnice, nu va realiza multe. Trebuie să uh, își potențeze abordarea politică și e important să ne gândim la acest lucru. Uh, sper că voi reuși să mă mai refer la asta în comentariile mele ulterioare. Deci o europenizare ar fi o strategie uh, pentru soluționarea conflictului. Ăsta este un punct de uh, plecare greșit. O europenizare nu înseamnă în mod necesar scopul populațiilor din teritoriile separatiste. După cum s-a mai spus, ei se bucură de sprijinul Rusiei. Mă gândesc la Abhazia și Oseția de Sud. Și uh, mă gândesc la a, uh, diaspora armeană, în cazul populației din Karabakh și uh, se bucură de sprijin financiar. În mod tradițional sunt marginalizați de Europa, din, uh, nu doar din cauza propriilor strategii, deci trebuie să recunoaștem și că percepția acestor populații din zonele uh, din Osetia de Sud sau uh, Abhazia uh, pot, fi, pot avea standarde duble. Trebuie văzut și cum a reacționat Europa la războiul din uh, august 2008, lucru care nu a dus la instalarea unei încrederi față de UE în zonele separatiste. Asta este o provocare pentru Uniunea Europeană. Cred că punctul uh, cel mai important pe care să ne concentrăm este democratizarea. Ce înseamnă asta pentru noi? Cred că instituționalizarea democrației este necesară, dar nu este și suficientă, nu este un antidot pentru aceste conflicte din Caucaz și alegerile parțial democratice din zonă, o zonă în care sistemul judecătoresc nu funcționează bine și cu o cultură democratică limitată, nu ar trebui să ne inducă în eroare în legătură cu provocările care ne stau în față. Promovarea democratizării e necesară uh, pentru a elimina decalajele dintre aceste comunități și cred că acest lucru include, acestea, aceste comunități includ și entitățile nerecunoscute. Strategia de izolare din ultimii 15 ani nu a dus la rezolvarea conflictelor și nu a dus la uh, întoarcerea de sute de mii de persoane strămutate, de refugiați. Deci trebuie să ne întrebăm ce alte strategii am putea aplica pentru a ne atinge scopul. Georgia acum uh, a elaborat o nouă strategie foarte importantă față de Abhazia și Osetia de Sud, dar este, are un defect de concepție când se vorbește de strategia dezocupării. Este un punct de start care nu va încuraja uh, aceste două regiuni să-și asume niciun angajament. Există o situație contrară în care autoritățile uh, din entitățile uh, uh, uh, separaționiste sunt diabolizate de uh, partenerii externi și în Abhazia mai ales Eh, nu ne gândim la faptul că există acolo un complex politic, un uh, proces politic foarte complex, însă și autoritățile de acolo, fie că le place, fie că nu, eh, înseamnă că nu se angajează pe cât am dorit noi. Și, de asemenea, acest lucru afectează și societatea civilă din uh, zonă, uh, care se află sub acuzația de a-și uh, vinde idealurile. Asta, de către, asta așa sunt percepute de proprii cetățeni. Dacă intră în dialog cu um, străinii, ca să spun așa. Deci trebuie să gândim mai creativ în, dacă ne gândim la modul de a aduce împreună acești parteneri. Uh, e important să luăm în considerare și faptul că nu am recunoscut aceste entități. Trebuie să ne gândim pe termen lung ce înseamnă un angajament al nostru în, aceste, în această regiune. E clar că liderii politici și de, de preferat uh, cei aleși democratic sunt uh, cei responsabili pentru uh, acest proces care sperăm că va aduce la pace. Dar trebuie să ne gândim la riscurile uh, de a accepta compromisurile inerente oricărui proces de pace. Problema este că aceste riscuri ar putea afecta uh, întregile structuri de putere de acolo și aici uh, societatea civilă poate juca un rol foarte important în a organiza dezbatere în legătură cu schimbările. Care sunt lecțiile pentru Uniunea Europeană? După cum am spus, e foarte important să consolidăm angajamentul nostru, să fim flexibili, să fim creativi, dar în același timp instituțiile europene a, sunt limitate politic și conceptual, pentru că nu au găsit uh, modul potrivit uh, de a aborda aceste entități nerecunoscute și statele Uniunii Europene sunt împărțite între a pune presiune asupra statelor care nu respectă drepturile omului, dar și în a rezolva problemele legate de securitate, de amenințările la securitatea noastră. Uh, Sigur că există asemenea comportamente care nu corespund standardelor europene, dar uneori nu se ține seama de acest lucru. Cred că o lecție pe care putea o trage Uniunea Europeană este că timp de mulți ani de zile părțile la conflict au avut uh, tendința de a nu-și uh, asuma răspunderea uh, pentru a rezolva conflictul și de a se lăsa pe seama uh, actorilor externi, UE, Rusia sau SUA. Acum Uniunea Europeană trebuie să se asigure că nu cade în aceeași capcană. Și în uh, încheiere aș dori să spun că uh, societățile civile din regiune rămân fragile și nu vor putea aduce pacea de unele singure, dar în același timp, cred că eforturile societății civile sunt cele mai importante pentru că ele pot distruge taburile și pot lucra în mod transfrontalier, pot dialoga cu așa numiții inamici și pot schimba conflictul. Trebuie construite poduri uh, Bine, asta nu duce neapărat la concesiile dorite de Georgia și Azerbaijan, dar pot duce la o reîncadrare a relațiilor. Transformarea unui conflict nu este o, o, o sarcină monolitică, ci trebuie ca actorii din regiune să-și asume răspunderea pentru schimbarea societăților. Guvernele și politicienii trebuie să încurajeze participarea societății civile și să nu încerce să o controleze. Și uh, societatea civilă trebuie să învețe că trebuie să evalueze guvernele, dar și să conlucreze cu ele și un comentariu final. Cred că Uniunea Europeană și Europa în general are de făcut o alegere conceptuală. Pacea înseamnă un proces de schimbare sau uh, se referă doar la stabilitate. Și problema cu strategia uh, Uniunii Europene din regiune este că uh, este o reacție la criză această strategie și se dorește să se ajungă la uh, stabilitate și nu se percep transformările complexe ca un mod de a aduce pacea, uh, o pace durabilă în regiune. Grazie. Mulțumesc. Acum trecem la uh, runda de întrebări din partea colegilor. Ne-am gândit să procedăm cu grupuri de întrebări, două, câte două întrebări și apoi răspunsul din partea invitaților. Primii care s-au scris la cuvânt sunt domnul Peterle și domnul Severin. Deci are cuvântul domnul Peterle. Vă rog. Vsem trem govorcem za Mulțumesc, mulțumesc invitațiilor pentru uh, cuvintele lor foarte interesante. Aș dori să vă spun că voi face o întrebare poate provocatoare. Sigur, am auzit aici propuneri în legătură cu viitoarea rezolvare a, soluționarea conflictelor uh, și în legătură cu strategia europeană, aș vrea să întreb pe doamna Fisher care crede că ar fi primii pași uh, ai doamnei Ashton, pe care trebuie să-i uh, ia doamna Ashton în legătură cu această regiune. Colegă Severin. Severin. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru prezentări. Eu aș avea câteva întrebări. În primul rând, nu considerați că toate aceste conflicte înghețate fac parte, de fapt, dintr-o criză cuprinzătoare, unică, care e o criză post-imperială a uh, statutului Rusiei în uh, noua ordine mondială. Și atâta timp cât acest statut nu este clarificat, va fi foarte greu pentru Rusia să participe în uh, soluționarea acestor conflicte și a crizei în general. În al doilea rând, în Parlament, dar și în alte organizații europene, la Consiliul Europei, de exemplu, sau la OSCE, s-a discutat în mod repetat în legătură cu nevoia sau cu posibilitatea de a oferi Caucazului de Sud un anumit, așa numit pact de stabilitate pentru Caucazul de Sud, care printre altele, al uh, încerca să abordeze și problema conflictelor uh, înghețate și capacitatea de a integra aceste teritorii uh, secesioniste. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu astfel de posibilitate? Și în legătură cu acest lucru am mai discutat și dacă nu mă înșel, chiar în raportul uh, actualului mandat al Parlamentului s-a vorbit despre nevoia de a organiza o conferință de securitate și cooperare pentru Caucazul de Sud care poate ar aborda și problema neutralității militare a zonei respective ca o idee bună pentru a rezolva controverse legate de această regiune. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu această propunere? În fine, spuneați că trebuie să lăsăm deschisă poarta înspre aderarea la Uniunea Europeană a acestor țări. Eu personal am foarte multe îndoieli, nu știu dacă este vorba de o perspectivă realistă oare nu ar fi mai realist să le oferim nu perspectiva aderării, ci modelul Uniunii Europene pentru a le permite în zona respectivă să facă o comunitate a statelor din Caucazul de Sud sau o Uniune sau uh, Sud-Caucaziană după modelul nostru și cu sprijinul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, au cuvântul pentru răspunsuri oratorii. Um, foarte pe scurt, în legătură cu doamna Ashton, le las pe colege să răspundă. Eu mă refer la strategia europeană. Dacă doriți un sfat, eu aș spune că trebuie să, fim, să avem răbdare și să învățăm. E o regiune foarte complexă și nu putem să plonjăm acolo și să schimbăm lucrurile radical. Uh, comentariile dumneavoastră în legătură cu conflictele înghețate ca parte a unei crize. Încă o dată să nu folosim uh, termenul uh, conflicte înghețate pentru că nu ne ajută. Apoi dacă fac parte dintr-o singură criză, da și nu. Clar că Rusia este un element critic din această situație complexă, dar nu trebuie să ne limităm doar la rolul Rusiei. Ce generează, a generat aceste conflicte în primul rând? Felul în care Uniunea Sovietică s-a destrămat dar e, intră în joc și tendințe presovietice și, de fapt, e vorba de o regiune care are foarte multe etnii în care există provocări legate de identitate, de accesul sau controlul resurselor și mai există și istorii și percepții diferite în legătură cu trecut. Și cred că ce este foarte important e ca în regiunea respectivă Uh, se pare că există o incompatibilitate între aspirațiile minorităților înspre autodeterminare și, din punctul de vedere al majorității, păstrarea teritori uh, integrității teritoriale în statele uh, de după destrămarea Imperiului Sovietic. Statele folosesc acest, lu, acest, această situație pentru a se spune că în dreptul internațional nu există decât aceste două principii și că ele sunt strict ierarhizare ierarhizate. Nu cred că e bine. Cred că trebuie să ne îndepărtăm de această idee că Rusia este problema unică. Un prieten apropiat din Georgia ne-a spus că Georgia, Georgia este ca și uh, nisipul din uh, deșert, va continua să strălucească. Soarele în desert, deșert, îmi cer scuze, va continua să strălucească. Deci uh, uh Georgia va trebui să schimbe atitudinea față de Rusia ca și ceilalți parteneri. Apoi, în legătură cu această uh, idee a unei uniuni din Caucazul de Sud, să nu uităm și Caucazul de Nord. E o regiune foarte legată de Caucazul de Sud. Cu atât mai mult cu cât Abhazia și-a schimbat uh, orientarea uh, față de Georgia, că vă place sau nu. Deci, uh, legătura dintre uh, Caucazul de Nord și uh, uh, uh Caucazul de Sud, prin Oseția de Sud, uh, e foarte importantă. Deci, crearea unei uniuni artificiale între aceste regiuni, va fi, între aceste state, va fi foarte dificilă. Uh, Uniunea Europeană a fost creată pentru că statele erau gata. În această regiune, în acea regiune, uh, statele încă se luptă pentru a-și găsi identitatea, drepturile și nu sunt sigur că sunt gata să renunțe la identități și la drepturi, la felul în care statele europene au făcut-o pe o perioadă atât de lungă de timp. Blocajele legate de granițe în regiuni, faptul că trebuie să, ca să, să, să faci distanțe de 200 de kilometri, trebuie să faci uh, ocolișuri de mii de kilometri, nu e normal. Deci putem încuraja uniuni în regiuni unde se poate. De asemenea, în societatea civilă există tot felul de asociații, um, lobiști, uh, oameni de știință, asociații ecologice și ele trebuie încurajate, trebuie ca oamenii să înțeleagă că aceste relații ar fi utile. Dar structuri politice artificiale au fost foarte puține. A existat o inițiativă parlamentară pentru Caucazul de Sud, um, însă trebuie să fim foarte atenți, să nu facem presiuni prea mari în această direcție. De asemenea, această idee a unui pact de stabilitate pentru Caucazul de Sud au fost foarte multe propuneri din partea Turciei, din partea Rusiei, din partea unor grupuri de experți de la Bruxelles. Încă o dată, nu cred că regiunea este gata pentru astfel de gesturi mărețe deocamdată. Și apoi, un comentariu în legătură cu securitatea și cooperarea din regiune și neutralitatea militară. Încă o dată, nu cred că statele sunt gata pentru acest lucru, dar chestiunea militară, militarizarea este foarte importantă. A fost o adevărată cursă a înarmării în această regiune și banii investiți în înarmare sunt foarte mari. Și trebuie să ne întrebăm de ce să investesc atâția bani în arme. În, uh, în uh, anul 2008 am înțeles de ce și impactul asupra populației a fost nefast. Okay, just very briefly. Foarte pe scurt, întrebarea legată de doamna Ashton. Dacă doamna Ashton m-ar întreba ce ar trebui să fac acum, eu aș spune trei lucruri. În primul rând să-și trimită consilierii în regiune și să vorbească cu toate părțile implicate pentru a obține o privire de ansamblu, pentru că e foarte important și a reieșit foarte clar din prezentări uh, Uh, situația sau situațiile din această regiune sunt foarte complexe. Iată primul aspect. În al doilea rând, Sabine Fraser a spus acest lucru în prezentare parteneriatul estic, negocierile cu privire la acordul de asociere, un acord de liber schimb, dar și platforma multilaterală, negocierile pun la dispoziția Uniunii Europene o șansă și Uniunea Europeană ar trebui să profite de ea. În lunile și poate chiar în anii următori, acest lucru va reieși și Uniunea Europeană ar trebui să folosească acest element în mod coerent și eficient. Și, în al treilea rând, să lucreze pentru armonizarea instrumentelor europene la fața locului conform tratatului de la Lisabona. Iată cele trei sugestii. Neutralitatea militară, dumneavoastră v-ați referit la ea. E un subiect foarte dificil și sigur că nu suntem în măsură să spunem unor state suverane sau să impunem dacă ar trebui să adopte o astfel de atitudine politică externă. Dar dacă facem o comparație cu situația din Transnistria, din Moldova și uh, situația din Georgia, faptul că Moldova nu, fa- nu are un plan de acțiune NATO și nu are ambiții de acest tip, a îmbunătățit conflex, contextul conflictului și astfel Uniunea Europeană a putut să se implice mai ușor acolo. Deci e, e un rol pe de o parte, dar pe de altă parte e o chestiune foarte dificilă și, și Jonathan a spus acest lucru pentru că aceste state sunt foarte sensibile pe chestiuni de suveranitate și alianțe militare și așa mai departe. Și alianțele militare se află în miezul suveranității de stat. Și în fine, această uniune a statelor din Caucazul de Sud, cred că e o idee foarte bună Însă, în primul rând, acestor state, pe, pe aceste state nu le interesează acest lucru și având în vedere cooperarea regională sau integrarea foarte slabă între aceste state, pe termen mediu un astfel de proiect este nerealist. Deci nu are cum să funcționeze. Și cred că Uniunea Europeană ar trebui să țină cont de acest lucru când abordează aceste state și interesele lor și preferințele lor. Colegul Zvoboda. Grație. Um, Mulțumesc. Revenind la ultimul punct uh, la care a răspuns domnul Cohen la întrebarea domnului Severin. În 1945, 46, 47, Multe lume spunea că un proiect al Uniunii Europene n-ar avea niciun fel de șanse de succes. Cred că nu ar trebui trecut cu vederea, în special în ceea ce privește aspectul economic. Am avut discuții la Berlin luni la o conferință care s-a concentrat asupra acestei regiuni. Și atunci mi-a venit uh, ideea să uh, le arătăm acestor state calea de se concentra mai mult asupra prosperității cetățenilor lor, să investească mai mulți bani în uh, infrastructură în economie decât în uh, armată. Pentru că, sigur, uh, dacă am pune una lângă alta toate aceste idei bune, s-ar putea crea un uh, concept pentru această regiune, pentru a atrage atenția mai mult asupra uh, Uh, dezamorsării conflictelor decât asupra aspectului militar. Unii lideri, desigur, nu doresc acest lucru. Trei întrebări din partea mea. Nu știu dacă știți, probabil, că În Georgia există deja cursuri militare în școli. Nu știu dacă asta este răspunsul corect atunci când se intenționează prevenirea unor conflicte. În al doilea rând, în ceea ce privește Armenia și Turcia, doamna Fraser spunea că poate este răspunderea Turciei neratificarea acestui acord. Eu am înțeles însă că Armenia uh, uh, și-a exprimat poziția că dacă Turcia nu semnează până la o anumită dată, Armenia se va retrage din acest protocol. Și uh, sigur că Turcia nu încearcă să își înrăutățească relațiile cu Azerbaijanul. Credeți că misiunea UE în Georgia știe ce se întâmplă în Afazia și osetia? Unii oameni spun că nu, se, nu există acces uh, nici măcar cu elicopterul. Sunt anumite desfășurări militare în teritoriu, dar noi nu știm ce se întâmplă acolo. Și sigur că acest lucru este negativ pentru eficiența unei misiuni UE neștiind ce se întâmplă, neavând acces, neavând echipamentul necesar pentru a avea totuși acces la această zonă. Mulțumesc. La colegă Preda. De colegă Preda. Da. Je suis là. C'est bon? Mulțumesc. Parce que j'aurais voulu savoir euh, plus sur... Euh, Vreau să fac un scurt comentariu în legătură cu unul din uh, lucrurile din titlu, situația din Transnistria. Sigur, uh, am înțeles cum stau lucrurile în Caucazul de Sud, însă Transnistria, ca parte a Moldovei, e mai aproape de noi, sau cel puțin de țara mea, uh, de București. Vreau să mă refer la două puncte aici. Unul privește relația cu Rusia, pentru că relația cu Rusia, repet acest lucru, Rusia este o țară care se află foarte aproape de noi. România acum face parte din Uniunea Europeană, dar vă repet, în trei sferturi de oră puteți ajunge într-un punct în care întâlniți soldați ruși, dacă mergeți spre est din România. Și uh, eu am făcut parte din observatorii uh, alegerilor, vreau să uh, văd cum se desfășoară alegerile și pe un teritoriu care în principiu e controlat de Chișinău, puteți da de soldați ruși. Uh, deci nu știu uh, ce, la ce vă gândiți când spuneți că trebuie să fim creativi și să dăm dovadă de imaginație. Ce se întâmplă cu uh, creativitatea când uh, se confruntă cu soldații ruși? Un, un al doilea comentariu, uh, spre deosebire de Caucazul de Sud, avem uh, țările Uniunii Europene care în ultimii ani, înainte de a accede la Uniunea Europeană, dar și mai apoi, au declarat că cetățenii Moldovei, că cetățenii Moldovei sunt cetățeni nu moldoveni, ci români, dar și bulgari. Avem aici colegi bulgari care vă pot da cifre au fost mai mulți uh, cetățeni moldoveni care deveneau bulgari decât cetățeni români. În general, lucrurile sunt, uh, stau exact invers, dar oricum acest lucru ne pune o problemă uh, politică foarte serioasă cu care nu ne întâlnim în cazul de Sud. Deci cum vedeți raportul, legătura cu această gestionare a conflictelor înghețate, plecând de la aceste date care uh, ne pune în fața unei noi situații politice în Moldova și pe de altă parte creează și tensiuni ieri un responsabil politic de înalt nivel spunea că se, teamă, se teme ca scenariul din Georgia să nu se repete în Moldova. Repet, e vorba de temeri foarte clare și e vorba de regiuni foarte apropiate de noi. Sunt la granița Europei, nu e vorba de Caucazul de Sud. Mulțumesc pentru atenție. Per questione di tempo aggiungiamo un'altra domanda. Mulțumesc. Mai adăugăm o întrebare, pentru că timpul ne presează. Dau cuvântul colegului Hautala. Very much, Chair. Lege Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb uh, invitații noștri ce părere au de spre uh, situația de după război și ce se întâmplă acum în zonă. În primul rând am înțeles că ambele părți eh, din conflict, Rusia și Georgia, au făcut apel la Tribunalul Penal Internațional din motive diverse, deși Rusia nu face parte, nu a aderat la acest eh, Tribunal Penal Internațional, deci vreau să vă întreb ce părere aveți în legătură cu această situație și ce consecințe credeți că au aceste discuții prelungite în legătură cu cauzele războiului, cine a fost vinovat, numărul de victime, încălcările drepturilor omului, crime de război, etc. Cum, uh, care va fi rezultatul? Am înțeles că um, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru prima dată, se află situația în care trebuie să se ocupe de uh, crime de război. Sunt sute de plângeri, mai ales din partea georgiană. Și uh, raportul talavini. Aș dori să vă exprimați opinia în legătură cu concluziile raportului Italiavini, pentru că eu cred că acest raport n-a rezolvat nimic. Concluzia sa a fost că doamna Taliavini nu a putut stabili dacă a fost o mobilizare masă a trupelor rusești înaintea unui anumit moment, dar am întrebat-o pe doamna Taliavini, Taliavini ați putut să, stabilizați, să, să stabiliți că nu a existat o asemenea mobilizare? Ea a spus că nu lucru care a constituit un, un element central al concluziilor. Deci vreau să vă întreb dacă cineva dintre noastre a studiat acest raport. La parola a voi per le risposte. Cuvântul invitații pentru răspuns. Um, first, uh, I would like to get back to the issue of... Aș dori mai întâi să mă întorc la uh, problema de a reunifica regiunea. Cred că, din nefericire, unele din comentarii îmi amintesc de uh, discuțiile uh, formele la Visegrad de acum câțiva ani. Sigur că noi ne închipuim că aceste țări din Caucazul de Sud vor fi satisfăcute de o formă de asociere regională, dar nu știu dacă aș, este și realist acest punct de vedere. Pe de altă parte, cred că există această oportunitate a, unui, a parteneriatului de Est și trebuie să concretizăm această structură. Trebuie să încercăm să vedem cum putem consolida uh, această structură prin dialog, prin comunicare, dar nu ca alternativă la niciun fel de proces de aderare la UE. După cum am spus în prezentarea mea, înțeleg că perspectiva aderării este una îndepărtată, dar nu putem nici să le închidem ușa în nas să spunem că nu se va întâmpla acest lucru niciodată. Același lucru și pentru pactul de stabilitate. Cred că Balcanii sunt un exemplu grăitor în legătură cu funcționarea pactului de stabilitate, dar uh, sunt și limitări ale acestei funcționări. Pentru că acest pact nu a uh, înlocuit perspectiva aderării în Balcani. În ce privește problema militară, sigur e clar că încă acest lucru constituie o problemă în regiune, unde țările uh, uh, uh cheltuiesc o mare parte din buget pe înarmare. Georgia e poate cea care a cheltuit cel mai mult în 2008, cred că mai mult de 8% din PIB. Armenia 3,2% și Azerbaijan 2,6% din PIB. Deci e vorba de țări sărace, să ne reamintim, care au lipsuri în infrastructură, educație, sănătate, însă iată că își cheltuie banii pe uh, armament. Uh, situația din 2008 ne arată că utilizarea armelor este o posibilitate reală. Deci, uh, iată că acești bani nu sunt cheltuiți uh, simbolic. În ce privește situația în școli, că <laughs> mă rog, clasele de militarie, ca să spun așa, în școli. Nu mă surprinde, nu știu dacă așa stau lucrurile, dar nu, mă sur, nu m-ar surprinde acest lucru. Există mentalitatea că tineretul trebuie să aibă o formare militară ca să-și poată apăra patria în aceste state. Este un lucru îngrijorător, desigur, în multe țări din zonă. Mm, această retorică militară, dorința de a nu renunța la opțiunea militară, și acest lucru continuă și în prezent, din păcate. Uh, în privința misiunii UNM, uh, din păcate, misiunea U.N. nu are acces în uh, Osetia de Sud și Abhazia. Trebuie să insistăm pentru a avea acces acolo, să ne fi oferit accesul de către ruși. Au existat câteva ferestre în care misiunea UE a fost solicitată să participe la mecanismul comun de prevenție a conflictului în Abhazia, da, se poate deplasa în Abhazia, participă la întâlniri, uh, o ose, osetinii de sud uh, au solicitat uh, să intervină într-un caz de detenție a unui cetățean, deci există progrese, dar e important ca statele membre din Uniunea Europeană și diplomații din aceste state să continue să se deplaseze în Osetia de Sud și Abhazia și, de asemenea, Nagorno-Karabakh, pentru ca să poată vedea ce se întâmplă la fața locului. Din nefericire, după 2008, această posibilitate nu a mai existat. Sper că e doar o schimbare temporară și că lucrurile se vor îmbunătăți, pentru că nu e vorba de accesul statelor membre, ci și de, uh, până la urmă, e vorba de accesul diplomaților. În ce privește rolul Armeniei, în privința unei apropieri de, uh, de Turcia. Da, poate că am dat mai mult vina pe Turcia în prezentarea mea, pentru că am, eu cred că Turcia s-a răzgândit și a renunțat la principiul inițial și acesta fiind de a nu uh, scăpa din vedere Nagorno-Karabakh, dar acum și Armenia și-a radicalizat poziția. Uh, Armenia acum amenință să se retragă din procesul de ratificare a protocolului. Ca să fiu cinstită, nu consider că Armenia va continua pe această cale dacă vede uh, progrese din partea Ankarei, pentru că până la urmă Armenia are nevoie de aceste uh, protocoale mai mult decât are nevoie Turcia de ele. Deci cred că Armenia va continua negocierile, chiar dacă, desigur, există o tendință negativă uh, în Armenia, în opinia publică, împotriva acestor protocole. Deci e important să se facă progrese, să se continue cu acest proces pentru a uh, uh, slăbi poziția forțelor naționaliste din Armenia. Mulțumesc! Doream să adaug ceva la cele spuse de Sabin în problemele de pe partea economică. Înțelegeți-mă bine, cred că aveți dreptate dacă ne concentrăm pe prosperitate și bunăstare, facem foarte bine și cu cât mai mult guvernanții pot face acest lucru în loc de a încerca să soluționeze conflictele pe termen scurt, e mai bine să se concentreze la soluții pe termen lung, sigur. Dar trebuie să ne gândim că dezvoltarea economică uh, poate uh, schimba conflictul de una singură. Ar fi simplist a existat o perioadă îndelungată în care s-a afirmat că dacă Georgia devine atractivă, uh, osetinii și abhazii se vor întoarce. Sigur că nu este de, a, de ajuns această atractivitate din punct de vedere economică. Dar, uh, sigur, ar trebui îmbunătățit și statul de drept pentru bunăstarea populațiilor din zonă. Asta e o zonă în care instituțiile europene pot și deja își aduc contribuția. Și un comentariu în legătură cu accesul misiunii UE în regiune Nagorno-Karabahul ă, nu s-a mai aflat pe harta vizitelor internaționale. Cred că este un lucru uh, foarte negativ pentru că nu face decât să consolideze izolarea. Noi trebuie să încercăm să depășim noțiunea că uh, prezența și angajamentul sunt echivalentul recunoașterii, pentru că nu așa stau lucrurile, trebuie să o spunem clar. Și sigur că uh, E uh, regretabil ce s-a întâmplat cu un, un mic. Sigur, abhazii vroiau ca un mic să continue, misiunea un mic să continue și să-și îmbunătățească relațiile dincolo de rolul jucat de Rusia. EUNM, sigur că în viitorul previzibil nu va putea avea acces în Abhazia. Membrii delegației din Tbilisi, într-adevăr, au uh, o înțelegere bună dintre ei asupra situației nu știu dacă Sabina va putea spune mai mult în legătură cu Moldova și Transnistria, dar cred că trebuie să ne gândim la un lucru important. E îngrijorător mai ales pentru Georgia, că în Abhazia și în Osetia de Sud vorbim de oameni care au cetățenie rusească. Aceasta este o problemă pentru Georgia, la fel ca pentru Moldova. Însă sunt, există motive pentru care oamenii cer cetățenia rusească Trebuie să ne punem în situația oamenilor din aceste uh, uh, uh, regiuni separatiste, să, înțelegem, să înțelegem mai bine, nu doar să-i condamnăm. Ei iau decizii din motive legate de propriul interes și noi trebuie să elaborăm strategii care să se adreseze uh, acestor oameni și nu să nu, să nu credem că ei acționează doar dintr-un capriciu împotriva Uniunii Europene. Uh, întrebarea Uh, legată de raportul Talia-Vini. Da, problema e complexă și ar, mi-ar trebui mult timp ca să o analizez, să analizez acest raport, dar a spune că raportul Talia-Vini este un raport foarte diplomatic și uh, nu, nici nu putea să fie altfel. Nu trebuie să ne așteptăm că va acuza pe una sau, altele, sau alta din părțile proiectului, uh, mă scuzați, conflictului Doamna Vini și echipa dânsei nu au avut o poziție ușoară, dar raportul ne-a arătat că relațiile dintre uh, dreptate și pace sunt unele complexe și controversate. Uh, nu au existat nevinovați în stârnirea acestui conflict și nu e vorba doar ce s-a întâmplat în săptămânile dinaintea conflictului, ci faptul că au existat provocări între Georgia și Rusia o lungă perioadă de timp de ambele părți și s-a întâmplat ce s-a întâmplat și din păcate mulți au prevăzut că se va întâmpla așa și iată că nu au putut împiedica uh, evenimentele. Dar întrebarea pentru mine e cum dorim să utilizăm încercarea de a utiliza trecutul în a încerca să facem progrese. Părțile trebuie să vadă care sunt propriile lor răspunderi și cred că raportul detaliază răspunderea fiecăreia din părțile la conflict părțile la conflict trebuie să folosească acest raport uh, nu ca o armă politică în, uh, împotriva celelalte părți, ci să-și asume propriile răspunderi și că partenerii lor internaționali pot să ajute să facă acest lucru pentru că să-și asume răspunderea și pe viitor într-un mod diferit decât au făcut-o, de cum au făcut-o până acum. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Kelam. Thank you very much. Um, Mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor, în special doamnei Fischer, pentru prezentarea acestui bilanț al uh, reușitelor, obstacolelor și eșecurilor, ceea ce ne arată că eșecurile până la urmă și obstacolele reprezintă majoritatea. Sunt însă de acord cu cele spuse de domnul Severin și alții <coughs> că utilizarea acestui termen de conflicte înghețate este atât de modat și cât poate duce și în eroare. De aceea, Comisia pentru apărare a propus formularea conflicte nerezolvate cu într-un context colonial și fără să încerca să demonizez Rusia, Rusia, cred că ar trebui întâi să vedem care este realitatea. Până la urmă, se încearcă restabilirea, restabilirea controlului rusesc asupra zonelor controlate anterior. așadar, UE uh, și NATO sunt priviți ca adversari. De aceea ce trebuie să facem, cred eu, este să oferim națiunilor din această regiune șansa de a decide singure în favoarea democratizării sau dezvoltării regionale. Din păcate, Rusia nu oferă această alternativă. Dacă analizăm uh, <clears throat> eșecul politicii de opresiune a Rusiei în Cecenia și Uh, putem vedea clar acest lucru. Așadar, e nevoie de prezența noastră puternică în regiune, în ceea ce privește Armenia. Două concluzii. Trupele rusești ca de menținere a păcii nu mai pot fi privite ca tare și au pierdut acest rol. În, iar în al doilea rând, Uniunea Europeană trebuie să-și utilizeze pârghile pentru a obliga Rusia să își onoreze angajamentele asumate în septembrie 2008, pentru că nu are rost să încercăm să stabilim legături cu aceste entități separatiste, fără ca mai înainte Uniunea Europeană să aibă posibilitatea să-și trimită misiunea de monitorizare către Oseția de Sud și Apazia. Cred că acest lucru este evident. În fine, domnul Kirilov uh, își va prezenta documentul mai târziu și sunt de acord cu el că a reacționat doar la evoluțiile actuale și la crize uh, nu mai reprezintă o opțiune în viitor. Avem nevoie de un angajament clar al Uniunii Europene vis-a-vis -vis de democrație și o strategie clară. Și o ultimă întrebare din partea mea. Reacția Ce ar trebui să facă Uniunea Europeană ca reacție la invazia trupelor rusești în Georgia? Sau, mai degrabă, lipsa unei reacții clare, credeți ar, că ar, ar încuraja Rusia să facă același lucru și în Moldova? Mulțumesc, are cuvântul colegul Lisek. Mulțumesc, domnule președinte. men- s-a menționat uh, la un moment dat <clears throat> creșterea angajamentului Statelor Unite în această regiune de când s-a instalat noua administrație. Sunt perfect de acord cu această declarație, mai ales că am participat la un forum de securitate internațională la Halifax. Am avut ocazia să discut cu experți de la care am aflat că în anumite regiuni cooperarea dintre Uniunea Europeană și Statele Unite este foarte necesară. În Caucazul de Sud, însă, Uniunea Europeană ar trebui să-și asume mai mare responsabilitate sau completă responsabilitate în soluționarea acestor conflicte. Întrebarea mea este, <clears throat> în contextul acestor declarații americane, credeți că vom asista la o descreștere a activității politice și a sprijinului financiar pentru societatea civilă, de exemplu. Mulțumesc. Regulă răspunsă. Vă rog uh, să dați răspunsurile. Um, Voi începe eu cu două puncte succinte. Uniunea Europeană trebuie să-și folosească pârghile și trebuie să convingă Rusia să-și îndeplinească angajamentele, e adevărat. Dar în același timp știm că Uniunea Europeană nu prea are pârghii pe care să le folosească vis-a-vis -vis de Rusia. Trebuie să fim realiști. Nu spun că nu trebuie să le folosim pe cele de care dispunem, ci cred însă că este mai important pentru Uniunea Europeană să examineze realitățile din teren prin în politica sa estică și asta pe baza unei analize solide a realităților din teren. Noi credem că <clears throat> Rusia, da, ar putea utiliza tactici similare în Transnistria și Crimea eu cred că situația din Transnistria este mult mai puțin explozivă și este foarte diferită de cea din Abhazia și Oseția de Sud. Nu cred că va exista o, o escalare militară, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să ne îngrijoreze prezența trupelor de menținere a păcii rusești. <clears throat> și bineînțeles că conflictul înghețat este unul problematic. Situația în Crimea, din nou, este foarte diferită și cred că e foarte puțin probabil ca Rusia să ia în calcul utilizarea de forță militară, pentru că acest lucru ar avea consecințe mult mai problematice pentru Rusia. Asta și datorită faptului că Rusia se poate aștepta la un rezultat uh, pozitiv în ceea ce privește alegerile din Ucraina. De aceea cred că relațiile cu Ucraina se vor evolua într-o altă direcție după alegerile prezidențiale. Mulțumesc. Um, I'd, I'd like to make a, a quick point. Permiteți-mi și mie să intervin cu observație. Vorbesc de Rusia ca model și pericolele aferente, sunt de acord, dar în timp ce noi avem probleme atunci când e vorba de, democrația rusească, în, în Abhazia oamenii au doar posibilitatea unei relații mai strânse cu Rusia și unii se întreabă deja ce înseamnă, ce ar însemna această absorpție de către Rusia și ar putea duce doar la o izolare mai mare. Nu să spuneați că misiunea de monitorizare UE nu are acces, ar trebui să ne implicăm mai mult, însă eu cred că nu ar trebui să <clears throat> punem că, căruța în fața uh, boilor, pentru că trebuie să vedem uh, să analizăm foarte clar care pot fi perspectivele de, de viitor. Mulțumesc, aș spune că în momentul de față putem da cuvântul colegului Kirilov, care are ocazie să ne prezinte raportul său, după, de ca, după care vom putea lua și alte intervenții și întrebări. Are așadar cuvântul colegul Kirilov. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc oaspeților pentru ideile care ni le-au prezentat. Eu cred că conflictul între Rusia și Georgia ne-a arătat cât de vulnerabile sunt uh, astfel de situații și conflicte înghețate. S-a dovedit că Uniunea Europeană nu mai poate să își continue această prezență tacită în regiune, ci trebuie să se implice mai activ pentru a crea o zonă de pace și stabilitate. Am văzut așadar că Uniunea are capacitatea să facă acest lucru, țin, dar am uh, văzut și care au fost dificultățile cu care ne-am confruntat. Intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona și crearea postului de înalt reprezentant pentru afaceri externe reprezintă condiții ideale pentru a întări această politică de vecinătate. Să nu uităm că România și Bulgaria au granițe maritime cu această țară. Eu cred că ar trebui luate măsuri care să reflecte dinamica și viitorul relațiilor noastre cu aceste trei țări. Și aici aș dori să sprijin atitudinea domnului dr. Cohen, care vorbea de o atitudine politică mai punctuală, mai clară, pentru că nu putem analiza pur și simplu ce se întâmplă în regiune fără să ne implicăm mai mult. Am început uh, raportul meu centrându-mă asupra chestiunilor de securitate, pentru că cred că acesta reprezintă pilonul principal pentru dezvoltarea în uh, regiune. Aceste conflicte sunt foarte periculoase și pot fi exploatat, exploatate în orice moment. Și în Nagorno-Karabakh s-a spus că a fost în afara uh, hărții vizitelor Uniunii Europene. Aș continua să spun că ar trebui să o readucem pe hartă. Poate că ar trebui să avem un rol mai proactiv, un uh, mandat european, dar desigur că aș dori să aflu și opinia colegilor în acest sens. Am subliniat în raport și importanța contactelor între oameni Comisia a venit cu niște idei foarte bune și sunt sigur că și prin acest raport vom putea crea condițiile necesare pentru ca aceasta să poată interveni în teritoriu. Prin inițiativă parteneriatului estic uh, se va promova și dezvoltarea economică a acestei regiuni și astfel aceste state se vor apropia de Uniunea Europeană, acest lucru va avea un uh, efect stabilizator în regiune și Uniunea Europeană ar trebui să sprijine acest proces. Important în acest sens este accelerarea negocierilor în ceea ce privește deschiderea uh, granițelor între Turcia și Armenia și bineînțeles, continuarea reformelor economice, îmbunătățirea climatului economic din aceste țări. Societățile civile, bineînțeles, reprezintă un bun potențial pentru îmbunătățirea relațiilor bilaterale între aceste țări. Eu aș dori să subliniez și importanța consolidării capacităților tehnice instituționale din regiune, care de asemenea sunt prevăzute în această inițiativă de parteneriat estic. Eforturilor aceste țări în vederea democratizării și respectării statului de drept ar trebui să fie alte priorități. Yeah. Aceste principii ar trebui să stea în, în mijlocul preocupărilor noastre, pentru că aceste țări ar trebui să facă eforturi mai susținute în acest sens, în ceea ce privește drepturile omului, independența sistemului uh, uh, juridic uh, și așa mai departe. Un alt pilon reprezintă dezvoltarea socială din uh, aceste state, care reprezintă un factor important pentru obținerea stabilității în această regiune și așa cum s-a spus și de către colegi, acest lucru ar putea duce și la un nivel de trai mai bun pentru cetățeni. Nu ar trebui să uităm că <clears throat> Nagorno-Karabakh și zona în care uh, s-a convenit asupra încetării focului în uh, în, în Georgia nu se află de o distanță foarte mare. De aceea ă, trebuie să avem în vedere acest lucru. Această regiune trebuie susținută din punct de vedere economic pentru a deveni mai atractivă și nu trebuie să uităm, așa cum s-a spus, că gazele azere vor ă, curge spre Rusia, dar să nu uităm nici de interesele chineze în acest sens pentru că din Turkmenistan se livrează deja gaze către China. Vorbim probabil deja de un deceniu despre Nabucco și alte proiecte, o serie de inițiative, dar trebuie să ținem cont de faptul că, că fără o prezență politică masivă, fără implicare politică, vom rămâne spectatori la acest proces. Aș dori să mai adaug că Rusia uh, plătește un preț bun uh, pentru aceste gaze în momentul de față. Deci situația s-a schimbat. Așadar, este în interesul lor. Este un preț mai bun decât cel oferit de Turcia. În acest uh, context, uh, Aș spune că Uniunea Europeană ar trebui să-și uh, apere cu mai mult zel interesele de energetică din regiune pentru a asigura astfel o aprovizionare sigură și o diversitate mai mare a surselor energetice. Sper așadar uh, că acest raport va contribui la un rol mult mai vizibil al Uniunii Europene în această regiune. Bine, grație, colega Kirilov. Mulțumesc, dragă coleg Kirilov, pentru prezentarea ta. Eu doream să iau cuvântul pe scurt. Pe mine m-a impresionat o afirmație făcută de vorbitori, de invitații noștri în ce privește situația din Nagorno-Karabakh afirmația spune că Armenia și Azerbaijanul nu sunt interesate într-o mai mare implicare a Uniunii Europene. Textual se afirmă acest lucru. Cred că e, simbolizează foarte bine uh, nivelul de, nivelul uh, de considerare, de, de considerație acordată Uniunii Europene în acea regiune. Noi toți ne așteptăm la o mai mare implicare a noastră în situația din Nagorno-Karabakh și în întreaga regiune, însă această implicare uh, nu poate fi nici directă și nici mediată printr-unul din statele membre, prin intervenția unui sau altul, altuia din statele membre. Vreau să vă reamintesc că de la grupul, la, de la grupul Minsk Europa a fost exclusă. E prezentă Franța, însă fără un mandat din partea Uniunii Europene. Deci Franța acționează doar cu titlu personal, ca să spun așa. Aș, însă, lucru care mă face să întreb în ce mod ar putea interveni Uniunea Europeană și să-și afirme din nou autoritatea politică, nu doar în domeniul ajutorului pentru refugiați, lucru foarte necesar, sigur, dar nu suficient. Și nu, să nu se limiteze doar la colaborarea cu societatea civilă. Apoi, referindu-mă la rezoluția prezentată aici, sunt de acord și felicit pe colegul Kirilov sunt de acord cu cele spuse de domnia sa în legătură mai ales cu rolul pe care îl poate juca parteneriatul estic și, și în legătură cu declarația de la Praga se prevăd intervenții de divers, pe diverse niveluri, la nivel social, economic, democratic, în domeniul stabilității și al uh, siguranței dar și în, uh, în domeniul securității aprovizionării energetice. Per quanto riguarda la sicurezza della Georgia. Dar în ce privește securitatea Georgiei, ă, cealaltă parte implicată e Rusia, care nu are nimic de a face cu această inițiativă europeană a parteneriatului estic. Există două țări, anume Armenia și Azerbaijanul, care se află într-o situație de conflict latent, înghețat, acum doriți dumneavoastră, dar de conflict, uh, de o situație tensionată care trebuie soluționată neapărat. Pentru că soluționarea acestui conflict în cadrul celor șase țări partenere implică succesul mai mic sau mai mare al acestor inițiative de parteneriat întreprinse de Uniunea Europeană. Așadar, aș dori să întreb pe colegul Kirilov dacă nu consideră uh, că pacificarea, soluționarea conflictului din Nagorno-Karabakh și uh, uh, îmbunătățirea relațiilor dintre Armenia și Azerbaijan nu sunt o condiție esențială și premergătoare pentru a garanta succesul parteneriatului estic al Uniunii Europene. L'onorevole Bisagic. La pronunție orrendă, probabilmente. Eh, ai cuvântul doamna Ibrisagic? Nu știu dacă am pronunțat bine. Mă scuzați pentru, pentru pronunție, dar eh, asta este. Dacă ordförande, efter sex år i Europaparlamentet är van vid că kallas för allt möjligt. Ja, mitt namn kommer... Mulțumesc. Sunt deputat european de mult timp și m-am obișnuit cu felul în care îmi pronunțați numele. Eu, uh, numele meu vine din uh, Muntenegru. M-am născut în Bosnia, deci uh, sunt familiarizată cu situațiile de conflict. Chiar eu sunt refugiată. Am urmărit discuția cu mare interes și am o serie de observații de făcut. Însă, având în vedere că suntem sub presiunea timpului, aș dori să spun ceva foarte pe scurt în legătură cu raportul Kirilov sunt raportor din umbră din partea PP-ului pentru acest raport. Aș dori să-i mulțumesc domnului Kirilov pentru o bază foarte bună. Textul reprezintă o bună bază de plecare pentru dezbatere. Deci, intenționez să depun anumite amendamente. Asta în ceea ce privește necesitatea unei strategii comune. Am, tocmai vă spuneam care este experiența mea în acest domeniu și știu că de fiecare dată când Uniunea Europeană nu are o strategie clară, astfel de conflicte nu au putut fi evitate sau soluționate. Dar atunci când au existat strategii, s-a putut uh, realiza ceva. De, uh, de exemplu, situațiile din Ucraina și Georgia și importanța dezvoltării economice și a societății civile pentru stabilizare vreau să o sprijin și vreau să înaintez în acest sens amendamente pozitive. În al doilea punct însă trebuie să fiu critic în ceea ce privește drepturile omului și libertatea mass media. Aceste lucruri sunt uh, numite în uh, acest raport, dar cred că ar trebui sublinite Chiar și în uh, raportul comisiei care ne-a fost distribuit astăzi se vede că Comisia are o atitudine foarte critică și de aceea cred că în acest sens, raportul domnului Kirilov nu este suficient de critic, de aceea voi înainta amendamentele, dar cred că vom avea ocazia să mai discutăm acest raport în această comisie, de aceea voi încheia aici. Alte interventi? Dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Vă rog. President, thank you very much. Well... Domnul Casulides, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să susțin uh, ce spunea doamna Ibrisagici în legătură cu poziția PPE-ului referitoare la raportul Kirilov. Aș dori să-l felicit pe această cale, pe domnul raportor, însă consider că anumite fapte figurează în raport și ele nu sunt total corecte în ce privește Armenia mai ales a fost mai dur cu Armenia decât uh, ar fi cazul. De exemplu, nu există numai persoane strămutate pe plan intern, dar mai sunt și refugiați. Armeni care au fost obligați să părăsească Azerbaijanul și să meargă în Armenia. Apoi, evenimentele violente de după alegeri nu sunt chiar așa cum e dată impresia. Sigur că domnul Nicol Pașinian este ziarist, însă ce a făcut el și motivele pentru care este uh, anchetat nu au de-a face cu activitatea sa de jurnalist, ci de politician. Și ar mai fi câteva uh, corecturi de făcut, însă, pe ansamblu, raportul este foarte bun. Colega Neitz, prego. Doamna Neitz, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să-mi cer scuze față de experți. Nu am putut să uh, ascult toate prezentările dumneavoastră, dar um, le-am citit. Ascultând intervențiile din partea colegilor, ce mă frapează pe mine e că s-ar putea să existe o contradicție sau o problemă suplimentară pusă de faptul că considerăm că suntem sau ne simțim îndreptățiți, noi, Uniunea Europeană, să facem solicitări imense față de țări implicate în conflicte să-și îmbunătățească modul de a funcționa, de a schimba comportamentul, să adopte valorile uh, care ne sunt pe drept cuvânt uh, dragi și, pe de altă parte, să le ajutăm să rezolve conflictele. Și, ascultându-i pe colegii mei, mă întreb în ce măsură aceste atitudini Uh, pot fi um, uh, împăcate una cu alta. Dorim ca Azerbaijan să facă ceva pentru a soluționa conflictul, dar pe de altă parte solicităm pe drept cuvânt un schimb, un schimb democratic, de asemenea libertatea de mass media, uh, eliberarea prizonierilor politici și așa mai departe. E vorba de doleanțe corecte, însă întrebarea este următoarea. Mă întreb dacă e o atitudine care va încuraja Azerbaijanul sau alte state implicate să soluționeze conflictul. Mă întreb doar. Care este prioritatea pentru noi? Aș putea să prezint lucrurile din altă perspectivă. Care este prioritatea noastră? Am dorit ca toate aceste țări să respecte valorile noastre, sau, în primul rând, să rezolve conflictele, să, face, să facă în mod simultan ambele lucruri sau care este cea mai bună abordare pentru a le încuraja? Mi se pare clar și cred că am înțeles bine asta sugerat și dumneavoastră. Izolarea unei țări sau unui popor nu e utilă. Am încercat acest lucru în mai multe țări din Caucazul de Sud și în alte state învecinate și nu a funcționat. În orice caz, acest lucru e clar. Deci cred că trebuie să ne implicăm. Însă cum? Încerc să-mi concretizez, să-mi detaliez, voi încerca după ce voi fi citit raportul domnului Kirilov, care pare foarte bun, să-mi precizez ideile și să văd dacă nu pot să înainte ceva amendamente. Dar mă preocupă acest lucru, plus încă ceva și aici mă, după aceea mă opresc. Mi se pare am fost ministru pentru afaceri europene în țara mea între 2000 și 2003. Inclusiv am, în 2001 am participat la președinție. Și fiecare președinție prin rotație încearcă să facă un efort la rândul său, să intervină și să facă ceva. Nu funcționează pe loc, se abandonează acest proiect lucrurile se liniștesc, apoi următoarea președinție va mai încerca și așa mai departe. Dar nu e... S-a mers prea mult după politica un pas înainte, doi pas înapoi. Uh, a mers ceva, n-a mers, am abandonat, n-am avut consecvențe, n-am avut continuitate și nu avem o înțelegere profundă și amănunțită a complexității și a Uh, specificității fiecarei situații în parte. Aș, cel puțin asta e părerea mea. Vă mulțumesc. La parola colega Mirski, prego. Colegul Mins, care are acum cuvântul. Godate colegi, godate scrilo kungs, es iepazin... Dragi colegi, am citit, domnule Kirilov, proiectul dumneavoastră de raport și m-ar interesa informații mai precise uh, în legătură cu lucruri mai clare. La punctul 5 vorbeați de la punctul 5 vorbiți despre interese privilegiate. Ale cui? Ale Rusiei? Vă rog pre să precizez dacă e așa. Apoi la punctul 12 vorbiți despre purificare etnică. Vorbiți despre Georgia sau despre Abhazia? ați putea să ne dați informații mai concrete, pentru că personal eu am fost în Osetia de Sud și acolo armata georgiană a ucis mai bine de o mie de osetini. De cine vorbiți dumneavoastră, domnule Kirilov? Cred că trebuie să specificați uh, lucrurile în raportul dumneavoastră. Ultim intervento. Ultima intervenție. Colegul Chela m-a dorit să mai aduc o precizare. Grazie, președinte. I, I... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că înțeleg îngrijorarea colegei Neitz. And... Trebuie să dăm dovadă de consecvență. Și, într-adevăr, ar trebui să evităm să impunem modelul nostru stat, unor state suverane. Dar, în același timp, aș dori să nu uităm că aceste trei state, state din Caucazul de Sud, au devenit membri al, ai Consiliului Europei din proprie voință și și-au uh, luat astfel angajamente democratice europene. Deci e ușor de înțeles de ce așteptăm din partea lor să se comporte și să evolueze pe baza acestor valori. Mulțumesc! Allora, la replica al colega Kirilov. Kirilov are cuvântul pentru răspuns și apoi puțin uh, timp și pentru experți. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep în primul rând cu comentariile dumneavoastră. ați vorbit despre un, mand un mandat european. Pentru prima dată, în Parlamentul European vorbim de aceste lucruri. E adevărat, uh, grupul Minsk are o țară membră a Uniunii Europene, o țară pro-europeană foarte puternică, dar având în vedere că tratatul de la Lisabona e în vigoare, trebuie să găsim mecanisme, în primul rând, pentru a analiza procesul de negociere uh, mai am uh, aprofundat, pentru că câteodată primim sau chiar comisia primește rapoarte uh, contradictorii în legătură cu felul în care situația evoluează. Și nu înțeleg de ce în această perioadă Franța Uh, ar fi într-o poziție mai avantajată chiar dacă ar uh, uh, reprezenta Uniunea Europeană. Iată ce spuneam eu în legătură cu semnalul politic pe care trebuie să-l transmitem. Sigur, trebuie să discutăm, fiecare poate să-și exprimă pe părerea, dar e ciudat faptul că noi, Uniunea Europeană, nu știm și nu spunem nimic despre ce se întâmplă la grupul de la Minsk. Și e motivul pentru care, de ce, de atât de mult timp, acest proces Uh, s-a împotmolit și a fost uh, tergiversate atât de mult timp. Apoi, în legătură cu Nagorno-Karabakh. Cred că trebuie să implicăm Rusia. Și de altfel chiar Rusia se simte implicată. Ați auzit de la declarația de la Moscova. Din câte știu, chiar re, în aceste zile are loc o reuniune la Sochi Eu am impresia că Rusia participă pentru că are o prezență politică foarte importantă în Armenia. Deci e foarte bine să se implice atâta timp cât Nagorno-Karabakh e la mijloc. Sper să nu se creeze alte tensiuni cu uh, uh, Rusia având un, cu rolul nostru potențial mai puternic, ar trebui să implicăm toate părțile. Și apoi trebuie să examinăm procesul fără să facem o legătură directă, pentru că e un subiect direct, sensibil uh, pentru ambele țări, dar să implicăm și Turcia. Doamna Ibrisagic, vă mulțumesc foarte mult pentru laude. Încă o dată o să mă refer la chestiunea drepturilor omului, dar mă, aici mă leg și de ce spunea doamna Neitz. Da, ar trebui să obținem un mandat și ar trebui să încurajăm uh, țările din regiune, fără așteptări imense, să nu uităm că avem nevoie de progres în acest domeniu. Poate vom obține progres, în orice caz, pe ce, mm, o perioadă de timp fără îndoială. Dar, în primul rând, cred că trebuie să vedem rolul nostru politic și pârghile noastre politice pentru a prelua expresia domnului Cohen pentru că implicându-ne pe plan politic, având o prezență mai puternică în aceste conflicte, am avea o putere de influență și în acest domeniu al drepturilor omului și al democratizării. Deci, ar trebui să vedem procesul în acest mod, pentru că dacă nu, nu avem niciun fel de pârghie și avea doar discursuri politice nu cred că e bine. Consiliul, Consiliul Europei, da, sunt membri ai Consiliului Europei, uh, sunt rezoluții ale Curții Europene pentru Drepturile Omului care sunt menționate în raport. Uh, de asemenea, e menționată și adunarea Consiliului Europei. Deci trebuie să menținem un echilibru. În orice caz, ar trebui să solicităm să se facă progrese în aceste țări. Înainte de Revelion am votat o rezoluție, am început acest dialog și am rămas cu impresia, neoficial vorbind, că după rezoluția noastră la Parlamentul European, 99 de persoane au fost eliberate, dar rămân în închisoare doi bulgari. Și eu vorbesc de acțiuni foarte clare, de acțiuni uh, concrete în ce privește puterea de influență. Ar trebui să, acționăm, să, să examinăm acest proces mai profund și de aceea am inclus acest lucru în uh, rezoluție, în ce privește cei doi autori de bloguri. Apoi, referitor la contribuția domnului Casulides, sunt de acord cu chestiunea refugiaților. Și sprijin și includerea ei în raport pentru că e pertinentă. Apoi, în ce privește evenimentele violente, să așteptăm. A trecut ceva timp, dar, după cum știți, Parlamentul a discutat acest lucru. Domnul Mirski, e clar din ce am spus, da. Într-adevăr, mă refeream la Osteția de Sud și Abhazia, interesele privilegiate și pentru, pentru mine și în această situație situația e foarte clară. Poate o putem discuta mai târziu sau poate ați putea să uh, depuneți ceva amendamente în această privință. Dar și în ce privește purificarea etnică, totul e foarte clar. Termenul e foarte limpede, E ceva ce nu putem uh, tolera. Dacă doriți, putem depu puteți depune amendamentele, putem discuta, dar eu cred că textul este clar. Mulțumesc! Quindi un, un intervento... Mulțumesc și acum invitații noștri dacă doresc să mai ia cuvântul pentru un, un cuvânt de încheiere. Da, uh, doamna Fraser, vreau să vă răspund despre rolul Uniunii Europene și Nagorno-Karabakh. Poate n-am fost bine înțeleasă. N-am spus uh, am spus că eu cred că Uniunea Europeană ar putea juca un rol important în Nagorno-Karabakh. Sigur, după un acord, uh, ar putea juca un rol că, din punct de vedere militar, civil, asistență acordată persoanelor deplasate intern. Însă, în acest moment, Uniunea Europeană nu are destulă credibilitate nici uh, în Azerbaijan, nici în Armenia. Nu poate juca acum acest rol. Uh, pentru că nici, uh, nici nu ne-am mai deplasat acolo, uh, în zonă, și n-am făcut mai nimic pentru persoanele strămutate. Deci, în acest moment, uh, Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult pentru a câștiga încrederea azerilor și armenilor, pentru ca ulterior să poată juca un rol important înainte și după soluționarea conflictului. Și mulțumesc pentru atenție. Președintele, bine, cred că putem să încheiem aici și vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este acum 17 februarie până la orele 12. Deci cine dorește să o facă, va putea să o facă până în data de 17 februarie. Mulțumesc invitațiilor noștri o pauză foarte scurtă și apoi trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, strategia UE privind parteneriatul estic pentru perioada 2011-2013, schimb de opinii cu Comisia. Bine, riprendiamo i nostri... Dragi colegi, haideți să ne reluăm lucrările. Am avut așadar o discuție cu privire la strategia Uniunii, strategia de vecinătate, iar de data asta ne vom referi la țările din vecinătatea estică. Este o dezbatere importantă și vom avea discuții politice în ceea ce privește cooperarea uh, statelor membre. Nu este vorba de faptul că de fonduri care nu au fost utilizate, ci uh, se dorește ca aceste fonduri să fie utilizate în scopuri PESA. Comisia pregătește noul câmp de priorități pentru perioada 2011-2013, iar aici comisia noastră își poate aduce contribuție. Secretariatul a făcut o scurtă analiză pentru a ne ușura dezbaterea. Existat un summit la Praga la care s-a inițiat acest parteneriat estic iar apoi s-a reexaminat uh, asistența financiară care se furnizează țărilor care fac parte din acest uh, proces de parteneriat estic. Voi da acum cuvântul lui John Kerr, care este ofițer pentru Ucraina, Moldova și uh, Caucazul de Sud la, di- la Direcția Generală RELEX pentru relații externe și uh, care ne va informa cu privire la stadiul uh, actual al abordării strategice vis-a-vis -vis de aceste regiuni în perioada 2011-2013. Vă rog. Mulțumesc. Stimați deputați, sunt bucuros că pot fi aici uh, pe ocazia unui schimb de vederi, ceea ce privește revizuirea la termen mediu a parteneriatului estic. În cuvintele mele introductive aș dori să spun câteva cuvinte despre scopul, concluziile de bază și contextul acestei revizuiri la mijlocul uh, perioadei. Și în final voi trage concluzii și, bineînțeles, vă voi sta la dispoziție pentru întrebări. Vă veți aduce aminte, probabil, că scopul acestei revizuiri este de a aborda din punct de vedere uh, strategic uh, aceste țări cu care există parteneriate și să vedem cum anume putem să ajustăm uh, strategia noastră în cazul acestora. Concluzia noastră de bază este aceea că pentru majoritatea țărilor s-a constatat o modificare uh, puțin uh, substanțială în, ceea ce, în direcția Uniunii Europene. Așadar, obiectivul nostru rămâne în vigoare și trebuie să continuăm să reformăm uh, planurile noastre de acțiune. În același timp, trebuie să ne asigurăm că aprofundarea relațiilor, în special prin parteneriatul estic, va fi reflectat în aceste programe NIP. Și voi reveni cu detalii în ceea ce privește revizuirea pentru Rusia și Belarus. Permiteți-mi să mă refer acum la contextul acestui parteneriat estic. Criza financiară a afectat relațiile cu partenerii noștri și asistența noastră financiară spre aceste țări. Parteneriatul estic se bazează pe o nouă viziune în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor UE cu Armenia, Azerbaijan, Belarus, Moldova și Ucraina lansat uh, la Praga în mai anul trecut, fiind uh, o șansă unică pe care această analiză la termen mediu a trebuit să o, să o ia în considerare. Este vorba de asocieri politice și integrarea economică între UE și țările interesate și perspectiva noilor acorduri de asociere pe lângă acorduri de liber schimb și de facilitare pe lângă disponibilitatea acestor țări de a face progrese reprezintă forțele motrice principale în acest proces. Trebuie să pregătim în, de aproape acest proces de negociere care este răspunsul Consiliului European? În concret, în 2009, Consiliul European a alocat în mod suplimentar 350 de milioane prin aceste programe regionale și <clears throat> naționale adresate acestor țări. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru uh, bună guvernanță, stabilirea statului de drept și reformă reglementativă și construirea de capacități administrative. Bineînțeles că aceste țări vor trebui să pună în aplicare obligațiile care decurg din acest nou cadru juridic. Finanțarea dimensiunii multilaterale a parteneriatului estic include sprijin uh, către patru platforme tematice, așa numite inițiative flagship, iar uh, sperăm că va exista în regiune și o adunare a societății uh, civile. Sperăm că și ei vor aduce o contribuție la acest parteneriat. The new ENPI... În plus, există noi programe care uh, pre, presupun uh, sprijinirea inițiativelor locale, cum ar fi sinergia Mării Negre și dimensiunea nordică. Acum, pe scurt, mă voi referi la criza economică și financiară care <clears throat> ne-a, ne afectat. Sigur, criza s-a manifestat diferit în funcție de țări cu probleme cum ar fi balanța plăților și uh, probleme legate de uh, deficit bugetar, instabilitate în sectorul bancar și creștere economică negativă. Reacția Uniunii Europene se concentrează pe eforturile de a mobiliza uh, asistența la nivel macrofinanciar, preferabil cu pachete FMI, și s-au făcut deja, s-au luat deja măsuri în Georgia și Armenia. În plus, ne uh, concentrăm pe măsuri luate în uh, protecția mediului și transport prin uh, facilități de investiții în vecinătate, garantarea împrumuturilor din partea Băncii Europene de Investiții și aceasta a avut intervenții pe care noi le sprijinim, concentrându-se pe recapitalizare, uh, recapitalizarea băncilor importante. În uh, revizuirea de la mijlocul mandatului a devenit clar Că nu putem să gândim doar pe termen scurt. Trebuie să uh, stimulăm uh, uh, o creștere durabilă și o redresare pe termen mediu și lung prin, sigur, respectarea normelor și standardelor europene în zone cum ar fi energia, mediul și transportul și, sigur, comerțul. Dacă ne referim acum la zonele prioritare pentru parteneriatul estic și țările incluse în acesta, în general ne putem referi la buna guvernare, la implementarea unor pachete de măsuri și uh, sectoare cheie de parteneriat, cum ar fi comerțul, mobilitatea, energia, mediul care vor rămâne foarte importante și pe viitor. Dar pentru aceste domenii e nevoie de sprijin pe termen mediu și lung și în multe cazuri um, acest sprijin e, vine în continuare a unor programe uh, anterioare. Acum mă voi referi la Mm, situația din fiecare țară parteneră. Ucraina este un partener uh, foarte important în dimensiunea estică. Sigur, trebuie să vedem care va fi rezultatul alegerilor uh, prezidențiale, dar amândoi candidații și-au asumat o agendă de apropiere de UE uh, și sigur că noi le vom furniza asistență financiară în continuare prin instrumente cum ar fi acordul de asociere UE-Ucraina, agenda acestuia, un plan de acțiune GLS și uh, uh, acordul privind vizele, uh, program care va pune accentul pe guvernarea politică și economică uh, și este nevoie, sigur, de transparență și de responsabilitate pentru mai bune investiții și pentru surse de venit intern sigure. Noi facem eforturi de a sprijini Ucraina în sectorul energetic. Sigur că în ultimii ani am cooperat în uh, reformarea sectorului aprovizionării cu gaze naturale, dar uh, atenția noastră rămâne concentrată pe provocările în viitor, sprijinind reforma sectorului energetic și eficiența energetică. Pentru Moldova, noul guvern are o agendă pro-europeană ceea ce înseamnă o foarte bună ocazie pentru noi să uh, impulsionăm continuarea reformelor și am răspuns unei solicitări uh, uh, din Moldova pentru consiliere. Moldova este cea mai săracă din aceste țări și va primi sprijin în zona protecției sociale, în uh, ocupare și în educație. Uh, până la 15% din alocările uh, generale vor fi uh, alocate măsurilor legate de Transnistria. În Georgia, activitățile din Osetia de Sud și Abhazia au fost întrerupte din conflictul din uh, august 2008. Sigur, uh, eforturile de reabilitare uh, de după conflict au arătat care sunt nevoile uh, imediate, dar uh, în plus față de prioritățile generale, vom continua să uh, ajutăm mm, persoanele deplasate intern uh, și vom continua să luăm măsuri de uh, consolidare a încrederii, vom uh, susține societatea civilă, libertatea presei, ca parte a programului nostru de sprijin pentru Georgia. Acum Armenia va fi ajutată punându-se accentul pe uh, co- coerența uh, legilor, pe uh, comerț și pe probleme legate de mobilitate. Există un grup de experți uh, consilieri UE și joacă un rol important și apreciat în consilierea liderilor armeni în zone cheie a implementării planului de acțiune pentru această țară și, de asemenea, uh, vom face evaluări în perspectiva normalizării relațiilor dintre Turcia și Armenia. Acum, Azerbaijanul acum. Uh, s-au făcut uh, progrese în implementarea planului de acțiune, însă progresele sunt încă destul de lente. Ne îngrijorează libertatea presei, situația drepturilor omului și situația societății civile. În aceste domenii, sigur că vom furniza în continuare asistență. Uh, în funcție de uh, o soluționare pașnică a conflictului din Nagorno-Karabakh, uh, noi am fi gata să furnizăm asistență specifică legată de toate domeniile soluționării conflictului și uh, consolidarea acțiunilor societății civile. O revizuire pe termen mediu a fost amânată cu un an pentru a lua în considerare concluziile Consiliului din noiembrie 2009 inclusiv dezvoltările previzibile a unui plan comun interimar. Revizuirea va, se va baza și pe ultimele evoluții în democratizare, drepturile omului și statul de drept. Uh, acum, programul național orientativ va fi uh, extins pe un an pentru a acoperi perioada de până la 2011, urmând a uh, fi elaborat un nou program pentru 2012-2013. Apoi, uh, finanțările pe viitor, uh, inclus, inclusiv, incluzând aici și Rusia, um, vor cuprinde niște uh, programe bilaterale și sigur că cooperarea pe viitor va include cooperarea transfrontalieră cu state membre unde și Rusia va contribui la finanțare și unde și-a asumat deja anumite angajamente. Ne vom implica și în uh, programe de schimb universitar, uh, deci în uh, a sprijini învățământul superior și drepturile omului. În concluzie, programele noastre de asistență joacă un rol foarte important în eforturile noastre de a consolida relațiile cu partenerii estici. Sper că am uh, reușit să vă prezint modul în care încercăm noi prin aceste programe să susținem um, integrarea economică și asocierea acestor țări. Mulțumesc pentru atenție și alături de colega mea suntem gata să vă răspundem uh, în, la întrebări. Președintele, mulțumesc. Pe lista mea am pe domnul Vigenin. Vă rog, aveți cuvântul, domnule Vigenin. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, am o întrebare referitoare la parteneriatul estic. Mulțumesc pentru eforturile pe care le faceți la adunarea Euronest, care sperăm ca până la sfârșitul lunii martie să vadă lumina zilei. Uh, mă bucur că avem această platformă multilaterală în care putem să discutăm chestiunile politice și în care putem să implicăm partenerii noștri la nivel politic. Aș dori să vă pun o întrebare care s-ar putea să vi se pară provocatoare. Se pare că pentru unii parteneri valoarea adăugată a parteneriatului estic deocamdată este um, rezidă în a avea mai multe reuniuni. Iar în ce privește finanțarea proiectelor, se pare că ar avea o așteptări mai mari. Înțeleg că e o politică nouă, că resursele alocate parteneriatului estic și inițiativei sunt noi, atât pentru statele membre, pentru partenerii ESIS, dar și pentru comisie. Însă, cum evaluați proiectele derulate până acum în cadrul parteneriatului estic și în viitor prevedeți sau în viitorul apro apropiat o majorare a resurselor legate de parteneriatul estic în mod direct. Și o întrebare cu privire la Belarus acum. Nu avem un acord de parteneriat și cooperare cu Belarusul. Acordul interimar nu este nici el în vigoare. În același timp, Belarusul e implicat în mod activ în parteneriatul estic și am primit un feedback din partea Comisiei în ce privește interesul Belarusului de a participa la această inițiativă și de a fi implicată în, în întreg uh, proces. Domnul Mingoreli, la vizita la comisia noastră, a spus că se prevăd negocieri în legătură cu acest uh, acord de parteneriat. Care sunt așteptările dumneavoastră? Credeți că pe baza concluziilor Consiliului de anul trecut se poate renoi dialogul cu Belarusul? Deci care este strategia dumneavoastră față de Belarus? Vă pun aceste întrebări pentru că sunt unele dintre problemele principale pentru noi și în ce privește instituirea adunării Euronest. Mulțumesc! The floor to Madame Neitz. Madame Neitz. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru prezentare. Întrebarea mea vizează societatea civilă din toate țările de care vorbim. Din câte am înțeles, scopul nostru este să implicăm societatea civilă în dezvoltarea acestor programe uh, naționale indicative. Dar sigur că în anumite țări nu e o treabă ușoară, având în vedere situația generală. Aș dori anumite specificații. Vă mulțumesc. Any other colleagues Dorește cineva să ia cuvântul? Domnule reprezentant al Comisiei, aveți cu, uh, cuvântul pentru răspunsuri. I, I think the, um, dacă ne uităm la parteneriatul estic, care, bineînțeles, progresează în ceea ce privește implementarea, avem o dimensiune bilaterală cu obiective foarte clare. Ce oferim uh, partenerilor noștri? O încheiere, dacă sunt îndeplinite toate uh, condițiile a unui acord de asociere, posibil și cu un acord de liber schimb aprofundat și uh, cuprinzător, care va înlesni mobilitatea oamenilor și va consolida cooperarea în diverse domenii, ca în domeniul energiei. E o ofertă clară pe care noi o facem și impresia mea e că această ofertă a fost primită foarte pozitiv de către partenerii noștri. Așa cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte, în introducerea pe care ați făcut-o, acum negociem un acorduri de asociere cu două țări, cu Ucraina și Moldova, și pregătim directive de negociere la Consiliu cu statele membre pentru cele trei țări din Caucazul de Sud. Cât despre dimensiunea multilaterală, Cred că una dintre noutățile parteneriatului estic este instituirea acestei dimensiuni multilaterale, care va permite ca partenerilor noștri să se apropie într-un context în care partenerii europeni, prin intermediul dialogului, încearcă să înlesnească înțelegerea și înțelegerea uh, beneficiilor adoptării legislației europene și cred că e o noutate și cel puțin din reacțiile pe care le-am primit am constatat că această ofertă este primită cu entuziasm de toate țările noastre partenere. În ceea ce privește alocările, nu sunt sigur că am înțeles foarte bine întrebarea. Despre ce vorbim? Programele indicative. Perioada acoperită este 2011-2013. În ceea ce privește alocările din cele 350 de milioane de euro, vom începe să punem în aplicare acțiuni în acest an, în 2010, și apoi vom uh, continua cu măsuri suplimentare. Nu știu dacă se vor uh, aloca resurse suplimentare, sigur că depinde de uh, banii disponibili la buget. Deci cred că e timpuriu să ne pronunțăm. În legătură cu Belarusul, aș dori să spun că în 2008 am enumerat cinci domenii în care am dorit să se înregistreze progres dacă uh, se dorește un dialog mai aprofundat cu Belarusul. Ceea ce a dus la uh, liberalizarea vizelor, și s-a vorbit de mai multe ori despre această suspendare a eliminării vizelor, având în vedere progresele. Consiliul a solicitat ca două programe să fie implementate. Pe de o parte, Comisia ar trebui să pregătească o propunere pentru un plan comun interimar, care ar fi un plan de acțiune din umbră sau oglindă pentru a avea relații contractuale mai aprofundate cu Belarusul. Deci, facem progrese în acest domeniu. Și în al doilea rând, Consiliul solicită pregătirea unor directive de negociere dacă sunt întrunite condițiile politice pentru a începe negocierile cu privire la programul de uh, liberalizare a vizelor și acordurile de readmitere. Deci ce putem spune este că încercăm să încurajăm uh, aceste uh, progrese în aceste domenii și dacă constatăm că sunt înregistrate progrese, să vedem ce putem uh, pune la dispoziția autorităților. Aceasta este abordarea noastră. În legătură cu implicarea societății civile, în general, Aș putea spune că avem contacte uh, foarte strânse cu societatea civilă, avem contacte pentru redactarea uh, rapoartelor de progres. Tocmai suntem în plină redactare a unui astfel de raport acum. De asemenea, în legătură cu rapoartele și informațiile de valoare pe care le primim din partea societății civile și încercăm să sistematizăm aceste contribuții. Și apoi, în, în, în cadrul programelor de acțiune, încercăm să implicăm cât mai multe organizații din societatea civilă, bineînțeles. Thank you. Mulțumesc. Domnul Galer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și pentru explicațiile de până acum. Uh, Știți că, în principiu, beneficiați pentru această politică de sprijinul acestei comisii și a acestui Parlament, pentru că noi avem interesul să facem progrese în relațiile cu aceste țări. Întrebare. Dacă s-ar putea concretiza oarecum aceste politici și, erghe, și rezultate, m-ar interesa dacă ne-ați putea numi pentru fiecare dintre aceste țări un program concret UE de care sunteți foarte mândru, astfel încât uh, să am și eu uh, ceva care să pot povesti acasă despre aceste proiecte cu Ucraina, Moldova, Azerbaijan, Armenia și, și țara noastră mai problemă, Belarus, un program așadar care să fie avut uh, succes uh, de la începutul inițiativei din 2007. Mulțumesc! Mr. Protasievici. Domnul Protasievici. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, în legătură cu întrebarea anterioară a domnului Vigenin și cu documentul, pentru că poate e vorba de singurul document uh, emis de comisie privind uh, acest instrument uh, pentru vecinătate și parteneriat în legătură cu Belorusia, pentru că raportul nu se referă la Belarus. Poate că a sosit timpul să vă întreb, pentru că pentru ce se va întâmpla până în 2013, pentru că pentru partea a doua a mandatului, în acest moment, cred eu că există două priorități pentru Belarus. Una fiind cea de a finaliza acordul de liberalizare a vizelor pentru a spori contactele de la om la om. Dar cea de-a doua problemă paralelă este foarte importantă. Deci, în paralel cu negocierile cu autoritățile din Belarus, care uh, se desfășoară destul de rapid, după cum s-a spus aici, și sunt promițătoare, problema este că, în același timp, autoritățile din Belarus încearcă să, limitează, să limiteze foarte strict orice fel de participare a societății civile la opoziția din Belarus. Ne putem uita la niște cifre aici din buget, bugetul alocat pentru Belarus, în, pentru acest program național indicativ sau orientativ, s-a sugerat cifra de 20 de milioane doar 20 de milioane, cifre pe care pot să o accept, pentru că Belarus are o situație excepțională, dar 70% din această sumă a fost alocată dezvoltării sociale și economice și doar 30% pentru uh, dezvoltarea democratică și buna guvernare. Întrebarea ar fi dacă nu se poate mări uh, procentajul pentru partea a doua, lucru crucial pentru relațiile cu Belarusul, să susținem dezvoltarea democratică și buna guvernare. Pentru că, după cum spuneam, autoritățile din Belarus fac tot ce le stă în putință pentru a împiedica societatea civilă și uh, uh, opoziția, inclusiv uh, pe cei moderați, și care adoptă o poziție de abordare treptată a democratizării. Deci încearcă, cum spuneam, autoritățile să îi excludă de la participarea la viața politică în legăturile dintre Uniunea Europeană și Belarusul. Any other question? Că mai sunt alte întrebări? Domnule Chia, pentru răspuns. Mulțumesc, voi răspunde la ultima întrebare, iar apoi îl ruga pe colegul meu, domnul directorul Canary, în partea mea dreaptă, să vină cu câteva exemple le. Domn, două răspunsuri. Știm că sunteți foarte interesat în relațiile cu Belarus. Dată fiind situația politică neclară, am adăugat încă un an la programul orientativ existent. Cifrele la care vă referiți uh, acoperă o perioadă destul de lungă, din care a mai rămas doar un an. Și asta pentru a încerca să facem o planificare prudentă în situația în care va trebui să prevedem o serie de posibilități în viitor, ceea ce facem prin această revizuire la mijlocul uh, perioadei, când considerăm că situația va fi propice. Acum, ceea ce discutăm acum este până la urmă asistență prin aceste programe orientative. Însă există și alte uh, instrumente care sprijină drepturile omului, dezvoltarea democrației, ca de pildă instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, altul este Uh, adresat autorităților locale și entităților nestatale prin care se încearcă de asemenea atingerea obiectivelor în acest domeniu și în cazul uh, Belarus. Mulțumesc. Uh, Mr. Mr. Chairman, if I may, ah, Marcus Canaro, Director at Eurobaid, since uh, programs in the in the Mulțumesc. Eu sunt însărcinat cu implementarea programelor în țările din vecinătate și sigur că vă putem uh, pune la dispoziție raportul actual de activi- anual de activitate în care ne concentrăm pe rezultate, dar iată, e o ocazie bună să vă dau câteva exemple a acțiunii noastre din uh, cadrul politicii de vecinătate. Primul set de exemple se, se referă la conferința din această după-amiază despre conflictele înghețate, de exemplu, între Ucraina și Moldova, am finanțat uh, un, număr, un număr important de ani misiuni uh, de frontieră, cu expertiză din partea ofițerilor de poliție, cu implicarea a 17 state membre, cu două scopuri, unul de a aduce împreună o, autoritățile de poliție și de vamă, vamale într-un mod integrat, de ambele părți ale frontierei și în Transnistria. Astfel uh, pot oferi un răspuns direct la cum, uh, întrebarea cum acționăm pentru a diminua aspectele negative, mai ales în ce privește frauda și infracțiunile internaționale din aceste țări unde există conflicte înghețate, dar avem și uh, programe bilaterale mm, care să profită de lecțiile învățate din situația în Transnistria în problema legată de controlul frontierelor și programele de reformă în justiție din Ucraina și Moldova au fost sprijinite și de asemenea în Ucraina am legat aceste lucruri încă și mai uh, de aproape cu obligațiile Ucrainei în contextul uh, acordului de readmitere semnat de Ucraina cu, cu Uniunea Europeană în Georgia, dincolo de eforturile importante pe care le-am făcut cu sprijinul Parlamentului European, sigur, pentru a ajuta persoanele deplasate intern, pe mine m-a șocat cel mai mult uh, modul în care ne-am ocupat de uh, problemele din penitenciarele pentru minori și modul uh, în care se desfășurau procesele și condițiile în care minorii uh, erau judecați și avem uh, un program promițător pe un subiect atât de dificil. Acum, în Armenia pot să vă spun că am avut rezultate destul de bune în, uh, cu programe de formare profesională. În Azerbaijan cel mai important, cred că am acționat în problema eficienței energetice. E vorba de o economie care se bazează pe resursele de petrol și am încercat să facem uh, reclamă eficienței energetice în gospodărie, dar și în general în uh, modul în care este utilizată energia în întreaga țară și ne-am uh, accentuat vizibilitatea acționând în sprijinul societății civile și cu asta mă refer la un alt comentariu. În Azerbaijan, de exemplu, anul trecut am avut șase sau șapte contracte în zone foarte importante în care e implicată societatea civilă. Asta uh, ce v-am prezentat eu reprezintă doar uh, puțin, câteva exemple din uh, acțiunile noastre. Am făcut mult mai multe Uh, avem exemple de la fața locului pe care vi le putem împărtăși. Mulțumesc, domnule președinte. Poate îmi veți îngădui să adaug două, să mă refer la două acțiuni care cred că pot ilustra foarte bine modul în care încercăm noi să acționăm. În primul rând, o echipă de consilieri la nivel înalt, la care am făcut aluzie în introducerea mea, echipă care a acționat în Armenia, și este exact reacția la necesitățile în, uh, din ziua de astăzi pentru a ajuta guvernul să identifice probleme legate de integrarea economică și de asocierea politică în contextul parteneriatului estic. Să, să vadă ce trebuie făcut și să se pregătească să uh, facă aceste lucruri. Inițiativă foarte apreciată de autoritățile din Armenia. Uh, și facem acest lucru ca reacție la mm, atitudinea noului guvern și încă din vară, la sfârșitul iuliei, am, în lunii iulie am trimis doi eh, consilieri economici și acum sperăm că la începutul uh, anului în curs vom trimite o echipă uh, mai <laughs> substanțială. Acum, dacă ne referim la Georgia, Cred că asistența noastră financiară cu instrumentul de vecinătate, dar finanțată și din instrumentul, eh, instrumentul de, pentru stabilitate de asemenea, cred că s-a bucurat de succes în finanțarea unor activități eh, care au venit în sprijinul persoanelor deplasate intern după conflictul din august 2008 susținem uh, consolidarea uh, capacității și societatea civilă la nivel local și măsuri de conștientizare și de creșterea încrederii și ne ocupăm și de sprijin la nivel general în acest context. Cred că acestea sunt măsuri concrete și bine țintite. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc. Dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, putem să încheiem reuniunea noastră de astăzi. Vă reamintesc, dragi colegi, că la orele 18.30 va avea loc un schimb de opinii cu doamna Madeline Albright și colaboratorii acesteia privind revizuirea conceptului strategic al NATO la orele 18.30. Deci peste aproximativ o jumătate de oră. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție.